Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Doamnelor și domnilor, vom începe. Vă rog să vă ocupați locurile. Voilà. C'est plus facile. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons. Bună ziua și bine ați venit uh, cu toții începem prin a adopta ordinea de zi. Vreau să înțeleg, întreb dacă există observații sau obiecții privire la ordinea de zi. Văd că nu este cazul. Perfect. Astfel considerăm adoptată ordinea de zi. Trecem la aprobarea proceselor verbale din 12-13 eh, aprilie. La fel ați primit și procesele verbale din 2 mai și 24-25 mai 20, 2011. Vreau să întreb dacă există acum observații pe marginea acestor procese verbale. Până la sfârșitul acestei reuniuni puteți să depuneți obiecții sau observații. Dacă nu faceți acest lucru, la sfârșitul acestei reuniuni le vom considera și acestea valide. Nu există întrebări, deci nu trebuie să afectăm timp special pentru întrebări și de aceea am permis să trec la comunicările președintelui, nici aici nu avem nimic, așa că putem ajunge direct la comunicările Comisiei Europene. Vreau să întreb dacă Comisia are ceva de anunțat. Se pare că am epuizat și acest punct. Și putem trece la următorul. Reuniunea a început la 3 fix, deci la, este 3 și 7 minute și dacă ă, eu ar fi să întârzi cu reuniunea sau să depășesc termenul prevăzut, atunci Uh, atunci aș avea eu o problemă. Deci începem conform orarului și continuăm conform regulamentului. Nu putem să mai așteptăm uh, 10 minute să stăm și nu facem nimic. Nu se poate. Est-ce que vous avez les cartes de vote? Aveți cu dumneavoastră cartele de vot? Cartele de vot ar trebui să fie întotdeauna la dumneavoastră. Alors pour euh, meubler un peu le temps, étant donné que je ne sais pas bien chanter, je vous propose qu'on fasse l'essai des cartes de vote. Trebuie să umplem puțin uh, timpul. Uh, haideți să vedem dacă funcționează cartele de vot. Deci facem un vot de probă, vot deschis. Mai lipsesc 3, avem 15 în total. Încă o cartelă lipsă? Încă o cartelă lipsește. O persoană nu a votat. Un coleg, o colegă, nu știu cine e. Se pare că funcționează. Încă nu este 3 și un sfert. Mai avem 3 minute până la 3 și un sfert, când este prevăzut votul. Avem și o cântăreață în, în rândurile noastre. Am putea să o rugăm dacă uh, poate să ne întrețină până atunci. nu știu să când, dar putem să vă acompaniem și să vă aplaudăm frenetic. Stimate coleg, sunt uh, raportor pentru probleme de ajutor umanitar. Deci uh, aș vrea mai degrabă să mă abțin de la astfel de gesturi, mai bine nu cânt, spune președintele. La prochaine fois, il faudrait voir pour mettre les votes un peu plus tard, parce que là, c'est un peu, un peu idiot qu'on perde du temps comme ça. Data viitoare vom uh, programa voturile pentru o oră mai uh, înaintată, pentru că, pentru că așa e, e o prostie să tot așteptăm. Iată, a venit și domnul Cashman, îi mai dăm, îi mai dăm două minute să se instaleze. De fapt, numai pe dumneavoastră vă așteptam. <laughs> tout cas, ça, ça ne colle pas. Il n'est pas 3h10. Encore une minute. Une minute, mai așteptăm. Nu putem să ne grăbim chiar prea tare, dar uh, trebuie să respectăm orarul în același timp. Ah, ben voilà, du coup, tout le monde arrive. Așadar, cei care ați sosit acum, nu uitați să vă scoateți și să vă pregătiți cartelele de vot. Înțeleg că nu este nimeni care și-a uitat cartela de vot acasă. Bun, da, bun. c'est bon, Il est 15h15, nous allons voter. Este ora 15 și 15 minute.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 Donc, euh, combattre la pêche illégale au niveau mondial. Combaterea pescuitului ilegal la nivel mondial, rolul UE, este proiectul de aviz pe care îl vom vota prin ridicarea mâinii. Votăm avizul pentru că nu există amendamente. Deci nu vot electronic, mi se spune. Cine este pentru? S-a deschis votul, mă scuzați, spune președinte. Mă scuzați, spune președinta, cu vot electronic până la urmă. Aveți timp pentru a relua acest proces. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 20 pentru. Perfect. Se adoptă. Felicitări raportorului. Al doilea proiect de aviz consolidarea răspunsului european în caz de dezastre, rolul protecției civile și al asistenței umanitare, vot electronic și de data aceasta Întâi amendamentele, însă le vom face cu vot electronic. Amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Sau să așteptăm un pic? Nu, mais c'est bon, on va la rajouter. Hein. C'est adopté. Amendement... Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Votăm cu ridicarea mâinii. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri? Îmi pare rău, dar n-am înțeles bine cine este pentru amendamentul 3 încă o dată. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. Le vote. Le vote, le vote, le vote. Il en manque un. Est-ce que tout le monde a voté Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la următorul vot. Proiect de aviz. Doamna Schnieber este raportor. Vom face votul prin ridicarea mâinii. Va trebui să votez și eu, spune președinta, să vedem dacă reușesc. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 1, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, este caduc, spune președinta. Amendamentul 3, nu 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1 a compromisului 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, 6 pentru, Împotrivă? Abțineri? N-am văzut prea bine în sală. Vom relua votul. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. Vom face un control, vot electronic la amendamentul 10. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se respinge. Alors, amendement numéro 11, on est au 11 Non, au 13. Amendement numéro Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 2, amendament oral 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Avem un vot PPE în plus. Vom reîncepe pentru că avem un PP prea mult. O luăm de la capăt. Deci, votul PP uh, în plus să nu mai voteze de data aceasta. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adopta 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul este caduc. 29 pentru, este și el caduc, spune președinta. Atunci trecem la amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă N-ați ridicat mâna atunci când am spus, așa că începem din nou amendamentul 30 pentru... Tre pentru, deci 30. Împotrivă. Acum e mai clar, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru... Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru 34, dar vă rog să-mi spuneți înainte, spune președinta pentru că nu mi-am amintesc ce am adoptat deja sau nu. Deci amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la a doua parte de la amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44, nu vom face o verificare, dacă doriți. La amendamentul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Oricum, trebuie să ridicați mâna și eu, eu sunt obosit astăzi, adevărat. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Domnule Cashman, o singură mână, nu amândouă. 44 se adoptă. Alineatul 6, amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la votul final. Votul final la acest uh, proiect de aviz. S-a deschis votul, vot electronic. Voilà, le vote est clos. Adopté. S-a închis votul, se adoptă și felicitări raportorului. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant... Alors, Madame euh, Georgieva est en train d'arriver. Doamna Georgieva este pe drum. Între timp, aș propune doamnei Vaștrom și domnului Marcur să vină aici la prezidiu, pentru că noi și sunt deja prezenți în sală. Ah, pardon. Non, non, non, c'est... Merci de reprendre votre place. Mulțumesc, vă rog să vă așezați din nou la locurile dumneavoastră pentru a continua ședința. Deocamdată am respectat planningul prevăzut. Monsieur Tom, Monsieur Tom. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Vă rog să faceți liniște în sală. Vom trece acum la următorul punct, prevenirea riscului de dezastre, prevenire sau răspuns, strategia Uniunii Europene pentru a reduce acest risc și pentru acest uh, schimb de vederi o salutăm pe doamna Georgieva, doamna comisar, doamna Margareta Wallström, reprezentant special al secretarului general al Națiunilor Unite pentru reducerea riscului de dezastre și pe domnul Marcus Oxley, președintele rețelei globale a Organizației Societății Civile pentru reducerea dezastrelor. După cum ați văzut din nota informativă care v-a fost înmânată încă de săptămâna trecută, acest schimb de păreri este organizat în jurul la trei mari întrebări care ne va ajuta să structurăm această dezbatere. În primul rând, Națiunile Unite și Uniunea Europeană dispun de o adevărată structură pentru a coordona mecanismele de prevenire, ce poate face Uniunea Europeană pentru a duce la maxim valoarea adăugată în prevenirea dezastrelor, o a doua întrebare, economia dezastrelor, cum putem cheltui în mod mai inteligent banii noștri, în al treilea rând voința politică, cum să trecem de la cuvinte la acțiuni și care este rolul guvernelor naționale în Uniunea Europeană pentru ca aceste politici de reducere a riscului de dezastre să fie eficiente. Am cerut celor trei oratori să-și structureze cele trei intervenții în funcție de cele trei întrebări, deci uh, o abordare oarecum diferită decât de obicei, dar credem că în acest fel vom fi mai eficienți. V-aș propune să dau cuvântul imediat pentru 10 minute fiecărui invitat, așa că, doamnă comisar, vă dau dumneavoastră cuvântul în primul rând. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru prilejul pe care mi-l oferiți pentru această discuție de azi. În special, mă bucur să purtăm această discuție în prezența doamnei Margareta uh, Wallström și uh, alături de Marcus Oxley. În ultimele luni a crescut foarte mult uh, presiunea asupra noastră celor care uh, suntem preocupați de reducerea riscului de dezastre. Trebuie să ne uh, arătăm recunoștință față de natura mamă și trebuie să revenim la natură. A fost un an foarte dificil anul trecut. Anul trecut, uh, în special, a, țările în curs de dezvoltare au fost lovite uh, de dezastre. Anul acesta pare că uh, dezastrele lovesc mai ales țările în curs de dezvoltare, uh, Noua Zeelandă, două cutremure, Japonia, Statele Unite sunt puternic afectate. Practic, nu mai putem vorbi de reducerea uh, riscului de dezastre ca un obiectiv pentru viitor, ci este practic un, un, un subiect care este pe ordinea noastră de zi actuală, pe agenda noastră politică a tuturor. Înainte de a răspunde la cele trei întrebări, aș uh, trece în revistă tema legăturii dintre economie și reducerea dezastrelor. Pentru că de aici, dinspre economie, pornesc foarte multe uh, riscuri. Diferite studii arată, unul după celălalt, că prevenția este cea mai importantă uh, formă de reducere a uh, riscului. Fostul meu angajator, Banca Mondială, a arătat într-o analiză de-a sa că fiecare, pentru fiecare dolar investit, același lucru este valabil și pentru euro și așa mai departe, um, profitul, dacă putem să zicem, beneficiul obținut este de 4 până la 5 uh, ori mai mare decât investiția. Practic, eu nu știu niciun domeniu în care investiția ar fi uh, cu un, făcută cu un randament așa de mare. Însă, atunci când vine vorba de a investi în prevenirea dezastrelor, în mod ciudat se pare că suntem reticenți să, să o facem. Uh, în, la nivelul Comisiei Europene, organizația pe care eu o reprezint, avem la dispoziție între 6 și 8 miliarde euro fonduri structurale care pot fi destinate în mod direct uh, pentru uh, reducerea riscurilor și reducerea efectelor dizastrelor. Uh, acum se pune întrebarea dacă acest lucru este suficient pentru fenomenul uh, dezastrelor, pentru că uh, în ce privește gestiunea apelor, gestiunea uh, inundațiilor, nivelul nostru de pregătire este prea mic. Și atunci se întâmplă că doar 20% din uh, fondurile uh, disponibile, care ar fi disponibile pentru guverne, pentru cetățeni, sunt utilizate pentru a contracara efectele și riscurile uh, presupuse de dezastre. Când vorbim din sparte, din, despre investiții în proiecte de dezvoltare, putem aplica diferite metodologii, dar indiferent Ideea este că doar jumătate procent din toate proiectele de dezvoltare sunt destinate uh, reducerii riscurilor uh, de dezastre. Uh, noi trebuie să creăm de aceea o conștientizare mai puternică a, a acestor fapte pentru a schimba acest tablou. Și cu asta trec la cel de-al doilea subiect pe care ne-l propuneți spre discuție, doamnă președinte ce putem face, ce facem azi pentru a reduce riscurile de la dezastre. În primul rând, trebuie să înțelegem mai bine riscurile și trebuie să vedem mai bine cum putem răspunde aceste riscuri. La nivelul Comisiei am uh, făcut doi pași uh, în această direcție. Uh, primul dintre aceștia este că am invitat statele membre să efectueze o, o evaluare a riscurilor generice care le uh, afectează potențial, astfel încât în 2012 să avem un tablou complet al riscului la dezastre uh, coroborat la nivelul uh, Uniunii Europene și astfel să putem um, uh, să ne alocăm mai bine resursele. De asemenea, uh, susținerea programelor de reducere a riscului la dezastre în uh, țările în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană a devenit un contributor eh, esențial în programele de reducere a riscului la dezastre ale băncii mondiale. Contribuim cu 60 de milioane de euro și deja observăm efectele unei acțiuni colective eh, la care participă Națiunile Unite, Uniunea Europeană, alte organizații eh, internaționale, Uniunea Europeană, Vedem așadar efectele uh, acestor acțiuni coroborate în țările în curs de dezvoltare. Ca rezultat putem vorbi deja de 31 de profiluri de risc concretizate pentru diferite țări în curs de dezvoltare. Este așadar o, pe și pentru noi o resursă foarte importantă pentru orientarea banilor pe care oferim cu titlul de ajutor pentru dezvoltarea acestor țări. De exemplu, programul DPECO, care se adresează unor proiecte pilot intra, în, din sânul comităților mici. Deci nu vorbim de proiectele Băncii Mondiale care sunt destinate întăririi infrastructurii într-un stat membru, ci vorbim de acest program DIPECO care deja are impact efectiv asupra comunităților în sine. Apoi, trebuie să privim infrastructura, educația, sănătatea publică, toate domeniile care sunt legate de conștientizarea posibilă a acestei teme, trebuie să le legăm și trebuie astfel să creăm o nouă conștiință a ă, ă, potențialului risc de dezastre. În sfârșit, la Cancun, în Mexic, am uh, observat că trenul a pornit din gară, că acum, că acum trebuie nu să prevenim modificările climatice, ci să ne adaptăm acestor uh, modificări. Deci peste 90% din uh, dezastrele care se întâmplă momentan se datorează vremii extreme și de aceea uh, modificările climatice sunt foarte importante. Pe... Și atunci, de ce să cheltuim banii contribuabililor noștri pe a ajuta niște țări care nu au luat, nu au luat nicio măsură pentru a reduce uh, modificările climatice și de ce să nu uh, uh, pretindem și să condiționăm accesul la aceste fonduri și ajutare din partea noastră uh, uh, impunând anumite uh, contribuții la uh, reducerea riscului de dezastru. S-a vorbit mult despre condiționalitate, că nu e bună, că de fapt e o piedică și așa mai departe, dar când vine vorba de siguranța și securitatea cetățenilor, cred că uh, toată lumea uh, își dă seama ce vrem să spunem. Uh, trebuie să vedem care sunt semnalele care ne provin din mediul nostru. Vorbind dinspre sectorul asigurărilor. Trebuie ca și sectorul asigurărilor să dea niște semnale foarte clare în ce privește disponibilitatea asiguraților beneficiarilor asigurărilor pentru, uh, uh, pentru a-i conștient, uh, a le impune să investească în propria lor siguranță. Astfel pot fi reduse costurile pentru societate și pot fi mai bine planificate măsurile financiare. Și acum al treilea punct, doamnă președinte. Cum putem genera voință politică în acest sens? În prezent, Comisia uh, prevede trei tipuri de acțiuni pentru uh, acest domeniu. Uh, conștientizare. Faptul însuși că eu mă aflu aici în rândul dumneavoastră înseamnă că vreau să răspândesc o anumită filozofie, să creez conștientizarea pe această temă. Și doamna Valström face același lucru și colaborăm cu dumneavoastră. Deci trebuie să Eh, arătăm de ce eh, reducerea riscului de dezastru trebuie să devină parte integrantă a proiectelor de dezvoltare. Eh, reducerea riscului la dezastre a devenit o condiție a comunicării noastre cu echipa comisarului P-Balks. Deci ne-am asigurat ca echipele noastre să fie absolut superpozabile. Pentru că ce se întâmplă dacă nu investești în reducerea riscului la dezastre? efectele sunt uh, foarte vizibile. Deci trebuie să, uh, ca aceste acțiuni de conștientizare, awareness building, să fie uh, mult mai țintite și să vizeze nu numai cadrul instituțional, ci chiar și cetățenii să arate ce trebuie fiecare dintre noi să facem ca uh, lumea aceasta pentru copiii noștri să fie cel puțin la fel de sigură ca și pentru noi. În al doilea rând, am uh, uh, inițiat niște eforturi pentru o mai bună coordonare orizontală la nivelul Comisiei. Uh, să, trebuie să tratăm țările în curs de dezvoltare ca uh, pe noi înșine. Uh, practic, 22 de comisari au de-a face într-un fel sau altul cu acțiuni de prevenire a riscului la dezastre. Ceea ce facem așadar este să identificăm uh, toți acei actori, mai importanți sau mai puțin importanți, care au legătură cu politicile noastre și să promovăm în portofoliile acestor colegi toate acțiunile uh, noastre. Datorăm acest lucru colegilor, uh, cetățenilor noștri pentru că trebuie să responsabilizăm sectorul public față de problema reducerii riscului la dezastre. Știți că vom veni în Parlament în fața dumneavoastră cu o nouă propunere legislativă privind în consolidarea reacției la uh, uh, dezastre naturale. Nu vorbim doar de bune intenții, vrem să obținem rezultate, beneficii foarte clare și concrete. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Georgieva. Je vais... Mulțumesc, doamna Georgieva. Dau cuvântul doamnei Wallström 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această invitație. În primul rând o să vă vorbesc despre aspectele economice. De ce? Fiindcă cei dintre noi care au abordat raționamentul simplu, și anume că dezastrele pot fi prevenite la nivel de impact și se pot atenua uh, pierderile financiare și de vieți omenești, eh, se ocupă de acest subiect de 30-40 de ani și, așa cum a spus antevorbitoarea mea, ne întrebăm și noi de ce nu se poate schimba mentalitatea de la, la către o mai bună planificare, nu doar către atenuarea și eh, interiorizarea pierderilor la început se spunea, viețile omenești trebuie salvate. Acum se întâmplă acest lucru. Toate țările au sisteme mai bune de prevenire și s-a dovedit că dacă ne ocupăm de acest lucru, lucrurile se pot schimba. Acum vedem cum ne putem uh, uh, îndrepta mai mult către prevenire mai degrabă decât uh, suportarea costurilor. Iată de ce ne concentrăm asupra riscurilor dezastrelor. Iar uh, la ora actuală avem acest uh, raport. Dacă, dacă doriți să vă concentrați asupra, asupra acestui subiect, riscurile cresc peste tot în lume. Noi ne confruntăm acum cu provocarea de a ne schimba modul de gândire. Uh, dezastrele nu sunt doar uh, ceva ce s-a întâmplat, trebuie să înțelegem cum se adună riscurile, care sunt aceste riscuri care se acumulează. Riscurile se acumulează uh, în momentul în care foarte mulți uh, oameni trăiesc și locuiesc în zone de coastă, în delte. Din anii 70, populația lumii a crescut cu 80%, dar la ora actuală, Um, numărul persoanelor care locuiesc în zone de risc de coastă a crescut cu 190%, astfel încât Bineînțeles, să nu mai vorbim de zonele de risc seismic. Iar persoanele cele mai afectate sunt cele cu venituri mici și mijlocii. Riscurile nu sunt foarte bine cunoscute, fiindcă nu se strâng informații la nivel organizat Uh, în ceea ce privește riscurile care se acumulează și în ceea ce privește dezastrele. Um, cei ca mine recomandă planuri cu ușurință, bineînțeles, dar din păcate instrumentele nu ne sunt disponibile, cum ar fi uh, datele pe care nu le avem la dispoziție, dar suntem gata cu toții să oferim sprijin în ceea ce privește partajarea unor sisteme ușor de folosit. Riscurile sunt în creștere peste tot, pentru orice țară, iar în țările bogate riscurile cresc mai rapid, fiindcă aici pierderile potențiale ar fi mai mari. Impactul asupra PIB-ului este și el în creștere și crește în fiecare deceniu în mod exponențial. În țările OCDE se registrează cea mai mare creștere a riscului, cu o creștere de deci, peste 50% anual. Anul trecut uh, am înțeles foarte clar cum stau lucrurile. Care sunt consecințele acestui fenomen? Noi uh, suntem convinși că lucrurile stau așa, dar adesea ni se cere uh, o dovadă, dovezi economice, dar există acesta din belșug. Iar eu spun că nu este suficient. Costurile politice de a nu lua măsuri de prevenire sunt și ele în creștere. O țară a legiferat răspunderea personală a gestionarilor la nivelul guvernului care nu-și fac datoria în ceea ce privește uh, prevenirea dezastrelor, este vorba de Indonezia, o țară foarte vulnerabilă. Sperăm că nu este prima și ultima, ci doar prima în ceea ce privește aceste măsuri, în ceea ce privește mm, responsabilizarea. S-a vorbit mult despre aspectele economice, dar nu s-au bucurat de destulă vizibilitate. Capitolul 5 al acestui raport pe care îl aveți se referă la aspectele macroeconomice ale riscurilor de dezastre și se arată că se arată cum uh, guvernele care fac investiții publice se pot folosi de diverse instrumente în ceea ce privește um, reținerea riscurilor, uh, transferul la piețele de capital. Acestea sunt uh, la dispoziția țărilor sărace din lume? Se pare că nu încă, fiindcă în țările sărace ale lumii, cetățenii sunt cei care suportă costurile pierderilor. Dar, uh, după cum știți, și guvernele suportă o mare parte a pierderilor în multe țări. Noi, la, în, în um, instituții cum ar fi ONU și așa mai departe, încercăm să punem accent pe argumentul economic și pe modul în care se pot folosi instrumentele. Noi colaborăm cu guvernele în felul următor, ne folosim de experiența dumneavoastră, fiindcă avem foarte multe um, date la acest nivel și dacă veți urmări această dezbatere pe viitor, veți vedea că noi ne folosim de experiența dumneavoastră și de, de datele pe care le aveți dumneavoastră pentru a merge mai departe. În ceea ce privește modul în care colaborăm, doamna Georgieva a descris deja modul în care la comisie, iar aici uh, se manifestă modul în care um, lucrăm noi la nivel internațional și național. Acum câțiva ani am uh, revizuit cadrul uh, pentru acțiune asupra uh, căruia s-a ajuns la un acord în 2005 și care a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU, fiind cadrul mondial cu privire la reducerea riscurilor. Și aici pregătirea și sistemele de, de prevenire, de alertă precoce sunt foarte importante. Iar unul dintre aspectele importante uh, Uh, au fost, uh, l-au reprezentat uh, piedicile instituționale, cum pot fi ele eliminate pentru a ne asigura că putem avea finanțarea de care avem nevoie pentru a rezolva problemele. Sunt analizate aspecte instituționale aici, cum putem la organizații de tipul ONU, care ar trebui să fie motorul, cine ar trebui să ia conducerea, iar rezulta, Rezultatul este că trebuie ca deciziile să se ia la nivel politic, eh, dar și la nivel instituțional. În ceea ce privește ONU, dacă îmi permiteți să vă spun despre organizarea noastră, avem aceeași abordare, colaborarea cu agențiile tehnice, pentru ca acestea să includă eh, prevenirea riscurilor eh, în stabilirea lor de profiluri, dar lucrurile nu se mișcă tot timpul în același ritm. Adesea oamenii consideră că prevenirea este un concept vag și mă întreabă ce faceți exact. Gândiți-vă la serviciile de sănătate. Ce faceți ca să vă creșteți imunitatea dumneavoastră și a copiilor? Vă spălați pe mâini și așa mai departe. Toate acestea sunt acțiuni de prevenire pentru păstrarea sănătății. Gândiți-vă la învățământ, toate aceste acțiuni, toate, în, în toate aceste domenii nu trebuie uitate uh, riscul um, dezastrului. În Japonia, anul trecut, în momentul în care uh, un reprezentant al guvernului a spus că este foarte îngrijorat de faptul că oamenii uh, au uitat ce s-a întâmplat um, la cutremurul de la Kobe. Oamenii nu mai erau atât de atenți și Japonia este o țară cu risc seismic, nu-i așa? Iar abordarea sa era că trebuie să se vorbească despre dezastre, trebuie să fie integrate în abordarea țării pentru a ne asigura că toate sectoarele tehnice sunt implicate Așa cum, bineînțeles, este o problemă care ne vizează pe toți. Structura și mecanismele, bineînțeles, depind de modul în care este organizată administrativ o țară, dar fără îndoială avem nevoie de o finanțare puternică la nivel bugetar și de avânt politic. Iar apoi trebuie să ne asigurăm că părțile tehnice ale guvernului uh, sunt echipate cum trebuie pentru a-și desfășura activitatea. La nivel internațional, noi lucrăm în felul următor. Noi consiliem uh, platformele naționale care nu au competențe decizionare, dar care aduc la o altă cunoștințe, experiență și practică. Uh, dorim, uh, acestea există la nivel regional și avem o reuniune la nivel internațional. Aici se aduce la oaltă, cum am spus, cunoștințe și voință, dar deciziile sunt luate la nivel guvernului, guvernului local, uh, instituțiile multilaterale care iau hotărâri împreună, deci trebuie și noi să uh, lucrăm cu sistemul ONU. Acum, din fericire, avem un secretar general care este foarte interesat de acest subiect. Ce ar putea înclina balanța aici, bunăvoință, capacitate tehnică și finanțare? Uh, Uh, și, bineînțeles, o conducere politică puternică. În momentul în care cetățenii cer uh, cu tărie mai multă siguranță, mai multă securitate, în momentul în care guvernele, guvernele locale, înțeleg într-adevăr cât de costisitoare sunt dezastrele și cum aceste costuri uh, nu vor face decât să crească în, în contextul deprecierii dolarului și creșterii valorii eh, monede euro, în eh, momentul, în momentul în care avem infrastructuri defectoase sau învechite, acesta înseamnă că impactul creșterii populației și a catastrofelor naturale va face să crească costurile în mod exponențial și poate nu în eh, în perioadele de timp cu care eram obișnuiți, modul în care s-au accelerat aceste catastrofe naturale în ultimii ani ne-au dovedit că perioadele de timp s-au schimbat și acest lucru ne face să fim mai atenți. Ce facem noi? Căutăm uh, lideri uh, care să-și asume acest rol și să uh, și să își asume aceste responsabilități. Avem acești campioni la nivel local, cum ar cum ar fi primarul din Mexico City sau uh, alți politicieni mai puțin cunoscuți care au uh, un impact la nivel local. Avem politicieni care au jucat un rol foarte important uh, la nivel internațional, la nivel politic, dar și la nivel tehnic în ceea ce privește înțelegerea prevenirii și a gestionării riscurilor. Copiii ne cer să luăm acțiuni mai puternice la nivel local și așa mai departe și am fost destul de norocoși și am reușit să mobilizăm pe președintele Indonezii, care a fost unul dintre principalii campioni aici și care la nivelul uh, său, cercului său politic a încercat să promoveze acest uh, subiect. De ce? Fiindcă uh, mesajul este foarte clar și simplu. În momentul în care vom, ne vom duce la Rio de Janeiro la anul, uh, pentru a analiza rezultatele noastre în ceea ce privește dezvoltarea durabilă din ultimii 20 de ani, dacă nu ținem cont de principalele trei riscuri climatice, catastrofe naturale și incapacitatea noastră de a eradica sărăcia, dacă nu ținem cont de aceste trei elemente, nu cred că vom da dovadă de credibilitate la Rio și nu vom avea un plan de acțiune pentru viitor. Vă mulțumesc! Beaucoup. Mulțumesc! dau acum cuvântul domnului Marcus Oxley. Merci, Madame President. Mulțumesc, domnule președinte. Am 10 minute la dispoziție, din câte am înțeles, pentru a dezbate cele trei întrebări care au fost puse aici. Și am să împărtășesc cu dumneavoastră câteva abordări din punctul de vedere al societății civile, pentru că eu reprezint o rețea a unor organizații de societăți civile care lucrează la nivel local și, de fapt, implementând aceste acțiuni. Iată, deci, care este punctul de vedere pe care îl reprezint aici. În primul rând, aș vrea să mă refer la acel punct pe care l-a susținut Margareta. Atunci când vorbim despre acest lucru, din punctul meu de vedere, mă gândesc la o modalitate de a face muncă de dezvoltare într-o anumită zonă de acțiune, indiferent că e vorba de investiții în infrastructură publică, în domeniul sănătății. Când vorbim despre acest lucru, în principal ne referim la cum facem investiții în acel sector sau în acele proiecte într-o regiune care a fost afectată de dezastru. Și în contextul actual, în care există schimbări continue, aceasta este provocarea principală. Cum putem face această dezvoltare într-o regiune de risc în contextul schimbării climatice? Dacă reușim să răspundem la această întrebare, atunci vom putea obține acea, acel profit al investițiilor pe care le facem. Și, în primul rând, la nivel local, din punctul de vedere al um, celor care locuiesc la nivel local, Aici nu se face diferențierea între diversele domenii de acțiune, adaptarea la climă, reducerea sărăciei și așa mai departe. La nivel local e vorba de o abordare holistă care are legătură una cu alta. E vorba de protecția oamenilor, de protecția vieților lor și a bunurilor pe care le dețin. Deci, în acest context ingineresc, să spunem, pentru că, practic, eu sunt inginer de profesie, spunem că forma trebuie să urmeze funcția. Ce înțelegem însă prin aceasta? Înseamnă că structura lucrurilor trebuie să țină cont, în primul rând, de care este rolul acelei structuri, ce rezultate dorește să obțină. Deci dacă vedem cum putem îmbunătăți structura noastră prin procesul intern, atunci trebuie să fim foarte clari, să vedem care este răspunsul pe care dorim să-l dăm la nivel local. Și la nivel local, acesta este vorba aici în special de o problemă uh, globală, interdependentă. Nu este vorba de o problemă a pilonilor interinstituționali, trebuie să vedem cum trebuie integrați aceștia și cum putem ieși din această abordare fragmentată pentru a trece spre acțiunile de dezvoltare. E nevoie de a depăși această mentalitate fragmentată. Pentru că dacă ne gândim la nivel local, practic totul se reduce la același lucruri. Dacă înțelegem să vedem cum putem îmbunătăți structurile noastre și mecanismul instituțional, avem nevoie de un cadru de planificare global, la nivel global, care să țină cont și de rezistența, rezistența la riscuri extreme sau la dezastre extreme și rezistența la schimbări gradate, la schimbări climatice, de exemplu, pe care, a, care au început să apară. Și dacă vedem cum putem construi această capacitate de rezistență la nivel local, ne întâlnim cu lucruri foarte asemănătoare. Vorbim despre adaptarea la climă, despre reducerea riscului de dezastre, de asemenea de reducerea sărăciei, toate acestea, la capătul programelor, obținem același lucru. Răspunsul pe care dorim să-l oferim la nivel local este, în primul rând, un răspuns în care să implicăm pe oameni la nivel local, să construim pe capacitatea locală existentă, să recunoaștem experiența locală și expertiza locală și Uh, să dăm o anumită responsabilitate propriilor persoane de acolo, pentru că nu putem introduce de sus directive înspre în jos. Nu, trebuie să existe un proces de responsabilizare la nivel local și de angajament luat la acest nivel. De aceea, câteva dintre principiile pe care le utilizăm noi pentru a crește această rezistență țin cont și de cerințele pentru drepturile omului, dreptul la participare, la informare, la nediscriminare, dreptul la uh, răspuns corect. Deci și această, acest proces de responsabilizare trebuie să fie o parte importantă a procesului. Dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine structura dumneavoastră instituțională, dar eu vreau să spun că dacă dorim să îmbunătățim acest lucru, în primul rând trebuie să vedem care sunt schimbările pe care dorim să le producem la nivel local și să recunoaștem că există o similaritate foarte mare și o suprapunere foarte mare între aceste diverse niveluri. Și aici am avea nevoie de un anumit grad de consolidare și de raționalizare. Dacă am vorbi în termen de afaceri, probabil că am vorbi de fuziune aici, care sunt necesare. Dacă ne întrebăm însă cum facem ca banii noștri să fie bine investiți, să avem profituri în urma investițiilor noastre. Cred că aceste întrebări practic sunt interconectate. Vorbim aici despre dezastre economice și despre contribuabilii care plătesc niște bani aici și ne gândim cum putem obține un beneficiu maxim de pe urma investițiilor făcute. Asta încearcă să obțină toată lumea. Cum putem obține un impact maxim pentru investițiile pe care le facem la nivel macro? Din punctul de vedere al societății civile, s-a făcut foarte mare progres la nivelul implementării politicilor, a planurilor și a legislației necesare. Și atunci când guvernele ne spun ce progrese s-au înregistrat pentru aceste cadre de programare, se vede foarte clar că la nivel național politicile, planurile, legislațiile sunt implementate. Însă problema este ca aceste politici și această legislație să devină acțiuni la nivel local, la nivelul de bază. Și aceasta înseamnă să avem resursele, capacitățile, expertiza necesară. Și tocmai aici există acel vid pe care trebuie să-l umplem din punctul meu de vedere. Pentru că avem acest input la nivel macro care nu duce la rezultate micro la nivel local. Deci acest beneficiu obținut pentru investițiile făcute va veni probabil după mai mult timp. Deocamdată nu se produce și probabil că va trebui să ne reîntoarcem la niște principii de bază. Dacă suntem foarte clari și știm ce dorim să obținem la nivel local, probabil că vom avea un cadru de monitorizare foarte clar, foarte transparent, niște reguli de responsabilizare și de transparență clare care ne va permite să vedem uh, care este legătura între input și output la nivel local. Deci dacă introducem acest grad de transparență, de responsabilizare în sistem, atunci vom putea obține ceea ce dorim. Și în felul acesta vom deveni mai inteligenți în felul în care utilizăm resursele noastre. Și un prim indicator pentru mine este cel aflat la nivel local, pentru că procedurile și politicile trebuie să ducă niște schimbări la nivel local, cu autoritățile locale, cu organizațiile societății civile locale și doar în felul acesta putem obține rezultate. Și mi se pare că există foarte multă retorică la nivel politic, dar nu reușim să o implementăm și la nivel local. Și aceasta mă duce la cea de-a treia întrebare, și anume cea referitoare la voința politică. Cum putem transforma cuvintele în acțiune? Dacă ne întrebăm cum putem face acest lucru, atunci trebuie să vorbim despre cadru comun la nivel local care să armonizeze și să uniformizeze aceste sectoare tematice pe care le avem. Este vorba de asemenea de implicarea oamenilor la nivel local care să se simtă responsabil, să se simtă responsabil pe termen lung și aceasta înseamnă să se aplice principiul incluziunii și al participării. De asemenea, chestiunea transparenței și a responsabilității sunt esențiale. Felul în care se utilizează resursele pentru a construi capacități locale și acestea sunt absolut esențiale, pentru că dacă nu avem capacități la nivel local, nu putem transforma politicile și legislația în acțiuni concrete la fața locului. Încă o dată ne întoarcem aici la această chestiune menționată de Margareta, și anume conștientizarea publice, publică și uh, cererea publică. Oamenii trebuie să fie conștienți să știe care sunt obligațiile și datoriile lor. Trebuie să înțeleagă foarte bine care sunt politicile guvernamentale, care este legislația. Deci acestea sunt câteva idei de bază și au legătură cu cererea și oferta la nivel local, cu implicarea oamenilor la nivel local. N-aș spune că e nevoie de mai mare investiții, investiție neapărat în ceea ce privește cererea. E nevoie de, și de investiții în ofertă. Însă, până la urmă, important este să avem un adevărat echilibru între ce se întâmplă sus și ce se întâmplă jos. Nu aș spune că aici e vorba de o strategie care să meargă numai de jos în sus, însă nu trebuie să meargă nici numai de sus în jos. E nevoie de un echilibru între cele două. Și pentru a face investiții inteligente în sistem, trebuie să ne asigurăm că investițiile noastre să realizeze acest echilibru. Dacă reușim să facem acest lucru, atunci vom crea și cererea necesară pentru ca aceste acțiuni să treacă la nivel local. Și sunt singură sunt sigur că acest lucru îl regăsiți și dumneavoastră în circumscripțiile dumneavoastră electorale, atunci când vă luați angajament la nivel politic și în care simțiți că trebuie să implicați și pe cetățeni. Și am să mă opresc aici, doamna președintă. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Dau cuvântul acum deputaților. Doamna Teocearus. Pedre. Όλοι οι ομιλητές... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri care ne-au făcut aceste prezentări și care au vorbit despre temele discuțiilor noastre, discuției noastre din punct de vedere filozofic, însă au vorbit și despre soluții practice la care s-au gândit pentru a lupta împotriva dezastrelor naturale. Acum, referitor la abordarea filozofică, aș vrea să spun că în natură există acest principiu al căutării echilibrului. E vorba de o dezvoltare controlată a oamenilor care să ne permită să ajungem la un anumit echilibru. Și cred că avem numeroase exemple în acest sens în istoria omenirii. Din păcate însă, acest lucru este valabil chiar dacă ar putea părea oarecum uh, pesimist, pentru că omenirea a trecut printr-o dezvoltare oarecum necontrolată și dacă nu reacționăm, dacă populația mondială nu va scădea, aceasta probabil că va duce la dispariția omului de pe planeta noastră. Aș putea vorbi ore în șir aici, însă aș prefera să mă opresc la acest punct. Acum, referitor la dezastrele naturale. Consecințele acestor dezastre pot fi prevenite, însă nu dezastrele în sine, așa cum am văzut în Chile, de exemplu unde consecințele au fost chiar și mai mari decât în Haiti. În ceea ce privește intensitatea dezastrelor, nici aceasta nu poate fi redusă ținând cont de uh, populația foarte mare existentă în delta, de exemplu, în apropierea fluvilor. Deci avem nevoie de noi infrastructuri în mai multe părți ale planetei. În ceea ce privește fondul de solidaritate, deputații europeni ar dori să facă mai multă presiune pentru a putea dezvolta și mai mult acest fond. Intervenția dumneavoastră doamnei comisar a fost foarte interesantă din acest punct de vedere, pentru că eu una am analizat foarte mult timp frauda internațională la nivel guvernamental și cred că doar la nivel comunitar se va putea face o intervenție directă pentru a putea reacționa în fața dezastrelor naturale. În ceea ce privește intervenția rapidă, și aceasta este o idee absolut necesară care trebuie promovată la nivelul UE. Știu că în urmă cu 10-15 ani era foarte la modă să plantăm copaci peste tot pentru a lupta împotriva uh, deșertificării, peste tot. Însă acum nu mai este la modă. Pentru că e o idee care nu mai este acceptată de cetățeni și atunci când o anumită idee nu mai este la modă, oamenilor nu le mai pasă. Așa că informația trebuie să fie continuă și completă. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că vom adresa trei întrebări, fiecare dintre noi, de cuvântul domnului Gărenț. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier. Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri. Prezentările lor au fost foarte folositoare Aș dori să fac câteva comentarii scurte cu privire la prezentarea domnului Georgieva, care a spus pe bună dreptate că trebuie să ducem o politică de prevenire. Și s-a pus accentul pe investiții sporite. și uh, rata dobânzii aferent acestora. Ați vorbit despre risc și despre implicarea celor 23 de comisari, în mod direct sau indirect, în, cea, în acest subiect, care sunt limitele dumneavoastră însă, însă vă, um, aveți limite. Fukushima reprezintă cel mai mare dezastru din ultimele luni. vorba de un dezastru nuclear. Testele de rezistență de la ora, care se fac la ora actuală sunt uh, prevăzute pentru prevenirea unor accidente nucleare pe viitor. Direcția dumneavoastră generală este implicată în acest proces? Ce puteți să ne spuneți despre acest lucru? Mă limitez la această întrebare, care cred că este destul de complicată și nu o să mai adaug și altele. Vă mulțumesc. La reuniunile de consultări ale partenerilor cu privire la revizuirea cadrului legislativ în ceea ce privește protecția civilă a Uniunii Europene, elementul prevenire uh, are un rol uh, central. Ne puteți spune mai multe în ceea ce privește politica de prevenire care va fi stabilită pentru uh, noua legislatură și există aici o legătură cu prevenirea uh, riscurilor de catastrofe. Vă mulțumesc, vă dau cuvântul, după care o să mai avem o nouă serie de întrebări. Uh, I am um, very grateful to Mulțumesc, doamne Tocarus, pentru uh, reluarea chestiunii uh, defrișărilor, uh, uh, pentru că este o temă actuală în ce privește reducerea dezastrelor. Nu voi uita niciodată că am zburat odată deasupra Chileului și am văzut, am putut vedea din avion efortul extraordinar pe care l-a depus guvernul acestei țări pentru reducerea riscului de alunecări de teren prin măsuri de împădurire. Deci, uh, defrișările de păduri nu, sunt, nu amenință doar uh, țările care suferă de deșertificare. Uh, însă îmbăturirile pot avea beneficiile unui instrument foarte puternic, care sunt multiple. Odată putem stoca carbonul, putem absorbi carbon din atmosferă, putem stabiliza solul, putem uh, echilibra uh, balanța de apă, astfel contribuind la uh, reducerea sărăciei, pe lângă reducerea riscului la dezastre. De ce nu se întâmplă împădurirea atât cât ar fi necesar? Principalul motiv este că ne lovim de problema dificilă a proprietății terenului, a gestionării teritoriale avem probleme în legătură cu acceptanța în aglomerațiile urbane, dar și în comunitățile rurale ale acestor măsuri. Uh, doamna Wallström ne-a spus că populația ne-a crescut cu 85%, dar unele zone extrem de vulnerabile chiar costă 94%. Deci, ideea este că reducerea riscurilor la dezastre nu, nu ne va, nu se va întâmpla doar pentru că noi dorim așa ceva, ci doar dacă eh, decidenții politici vor eh, lua niște eh, decizii prin care să reducă riscul efectiv de producerea unor dezastre, indiferent de regimul de proprietate. Tocmai de aceea este foarte important să identificăm alianțele potențiale cu factorii de, de decizie politică pentru a putea induce modificări durabile. Am fost implicați încă de la bun început în pregătirea planurilor de prevenție la, a dezastrelor, însă noi suntem, noi suntem o mică parte din uh, efortul concertat în această direcție. Comisarul Oettinger cu direcția generală pe care o conduce la energie este mai implicat. Uh, iar în ce privește testurile de rezistență uh, la stres, aceste stres testuri în ce, ele, ele sunt limitate prin reglementările naționale care vizează furnizorii de energie electrică. Însă, indiferent de cadrul de reglementare, trebuie să înțelegem cu toții riscurile uh, pe ansamblu. Și tocmai de aceea am invitat statele membre să facă o evaluare a riscului uh, la nivelul uh, infrastructurilor lor pentru a înțelege mai bine situația până anul viitor. Într-un context mai larg, este esențial să putem ajunge cu proiectele și planurile noastre la decidenții politici. Eh, comisarul de Barnier eh, va organiza, de exemplu, o conferință eh, în care se va adresa industriei sectorului de asigurări încercând să evidențieze rolul pe care ar putea să-l joace într-un context mai larg de eforturi de reducere a riscului la eh, dezastre acest sector al asigurărilor. Deci noi, într-adevăr, ne asumăm eh, o, o funcție de lider, e, însă important este ca și alte sectoare, ca și alte uh, direcții generale implicate, ca alți decidenți politici să se alăture acestui efort. Vă spuneam că urmează această comunicare privind uh, prevenția și reducerea riscului. Am dorit, și asta este o ambiție a mea, am, am dorit ca această comunicare să mai apară chiar în acest an. De ce? Pentru că o, o o abordare generală la nivelul Uniunii Europene ar fi valoroasă doar dacă ea ar fi completată de un plan uh, concret uh, de uh, evidențiere și reducerea riscurilor. Noi am constatat în această ultimă în această ultimă fază în care s-au succedat într-o viteză uluitoare catastrofele, că echipele noastre sunt practic uh, depășite în, în eforturile lor, uh, pentru că pentru că există resurse materiale, financiare limitate pentru uh, intervenția lor. De aceea, uh, cred că uh, trebuie, nu pot decât să vă conjur și pe dumneavoastră să faceți tot ceea ce vă stăm puțință pentru a crește presiunea pe latura de prevenire. Ce s-a întâmplat în Japonia, vă spun, am învățat foarte mult în, din această lecțiune, lecție. În martie anul acesta am, fost, am participat la Uh, un exercițiu de simulare uh, a unui uh, unui um, cutremur de 7,5 pe scara Richter care generează un tsunami în Indonezia. Însă am ajuns să uh, constat cum se prezintă un cutremur de 9, peste 9 grade pe scala Richter, care, uh, iată, a avut uh, consecințe pe care nici nu le prevăzusem în nici măcar cel mai pesimist scenariu din, uh, din exercițiul de simulare. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, mulțumesc, stimată colegă. Acum 20 de ani, uh, am uh, lucrat la Crucea Roșie și acum 20 de ani Crucea Roșie a plantat pomi peste tot în lume. Dar cred că și atunci lipsea legătura dintre această verigă și celelalte uh, uh, măsuri care erau menite să reducă riscul la dizastre. Trebuie să ne întrebăm de ce dezvoltarea în domeniul agriculturii uh, a ieșit de pe agenda, agenda politică mondială, pentru că agricultura și dezvoltarea agricolă este esențială pentru securitatea alimentară, pentru, pentru combaterea sărăciei și așa mai departe. Eu cred că nu putem să ne permitem să, să ne permitem să avem când o modă, când o altă modă, în ghilimele evident, a temelor predilecte pentru prevenirea dezastrelor. Acum am început să punem un preț pe uh, emisiile de carbon. Uh, este un proiect de miliarde uh, de dolari care se află în derulare și care vizează uh, generarea de, de, de capital pentru țări care până acum n-au visat să dețină astfel de capital, cum ar fi Nepalul. Uh, care contribuie foarte puțin la uh, încălzirea climei, dar uh, suferă mult de pe urmea sa. Și acum redevin din nou în actualitate în împăduririle, pentru că, evident, există în continuare riscul alunecărilor de teren. Ce am învățat noi din cazul Fukushima? Um, pentru mine, uh, lecția cea mai importantă învățată, și am discutat acest lucru și cu colegii mei din Japonia, este cine decide care este uh, nivelul uh, de securitate care se impune într-o țară. Nu este nici sectorul privat, nici inginerii care plătesc Din păcate, sectorul privat nu contribuie la uh, uh, generarea uh, infrastructurii esențiale, cum nu contribuie nici la, nici la infrastructura de tip centrale atomonucleare. Și atunci trebuie să ne întrebăm, bun, dacă guvernele sunt cele care face, fac aceste cheltuieli, cine trebuie să plătească pentru daunele care apar la aceste infrastructuri? Ei bine, pentru prima dată în uh, istoria am, am reușit să ne punem de acord și cu un observator de monitorizare a diferitelor activități uh, nucleare și a cutremurilor. Putem, moderni, uh, putem monitoriza împreună diferitele tipuri de uh, accidente uh, naturale sau uh, tehnologice și putem astfel pentru prima dată să, să corăbărăm diferitele mecanisme de monitorizare și de reducere a riscului. Secretarul General al Națiunilor Unite a, a lansat de curând acest, această chestiune Uh, adică uh, să strângem toate datele pe care le avem pentru a putea avea o discuție la nivel înalt pe, pe această temă. Trebuie să ne deschidem în fața uh, tuturor riscurilor care pândesc până la urmă și cred că putem, într-o manieră concertată, să facem față acestor riscuri. Numai că trebuie să ieșim fiecare din curtea noastră și să vedem și ce este uh, la vecinii noștri, să vedem integrat uh, de o manieră holistică uh, problema. Riscul de obicei este unul local, cu toate că astăzi se vorbește de riscul global. Numai că numai că riscul la nivel global este, trebuie concretizat și completat prin uh, cifre și indici de risc la nivel regional și uh, la nivel local. Ce s-a întâmplat, ce risc uh, pune, de exemplu, un uh, uh baraj, uh, o hidrocentrală care a fost construită acum 30-40 de ani. Ce presupune aceasta pentru pentru bazinul hidrografic uh, X sau Y. Uh, în Pakistan știm ce s-a întâmplat când s-au rupt niște uh, diguri mari. Sigur, și la nivelul individului trebuie să creștem responsabilizarea, pentru că și cetățeanul, în mod individual, are o responsabilitate de a contribui la, la reducerea riscului. Nu poate cetățean să aștepte ca guvernul sau societatea civilă, în termen general, să se ocupe de așa ceva. Da? Trebuie să ne uh, curățăm uh, și noi canalele și uh, țevile, conductele în jurul casei să avem întotdeauna să nu, să nu permitem colmatarea canalelor și așa mai departe. Da. There's an interesting story. When you look at the, um... O să încep mai întâi prin a vă vorbi despre copaci, fiindcă este interesant. Inundațiile recente din Pakistan de la finele anului trecut 20 de milioane de oameni au fost afectate de aceste inundații cele mai grave în uh, istoria recentă. Și uh, dacă analizăm uh, bazinele hidrografice și sistemele ecologice, aflăm ce s-a întâmplat. S-a practicat o defrișare intensă în Uh, în amontele bazinului hidrografic. Și când tai copacii, ce se întâmplă? Capacitatea de reținere a apei, a terenului, este și ea redusă. Iar astfel se sporește cantitatea și volumul de ape care uh, curge în sistemul uh, hidrografic iar această creștere a volumului de apă duce la o creștere a ero- eroziunii și a cantității de sedimente în apă. Deci, iată, ne confruntăm cu volume mari de apă, cu volume mari de sedimente, iar în aval uh, s-au uh, uh, secat mlaștinile pentru că sunt fertile, s-au construit sisteme de s-a construit infrastructură Uh, șosele acolo, deci capacitatea de drenare naturală care exista în acel, uh, pe acel teren în perioada uh, vânturilor musonice. Deci noi ce am făcut? Am pus un fel de cămașă de forță aici, în aval, am sporit presiunea apei în amonte și am aplicat această cămașă de forță în aval. Inevitabil aveau să se producă inundații într-o perioadă de ploi musonice și, inevitabil, astfel de inundații vor mai avea loc din nou. De ce? La nivel filozofic, mediul construit nu este în armonie cu mediul natural. Un economist german în anii 60 a scris o carte intitulată Ce e mic e frumos și în care spunea că uh, mediul construit uh, de om trebuie să fie construit în conformitate cu limitele, capacitățile și funcțiile mediului natural. Iar ecosistemele naturale care au, care, iată, uh, au aceste evenimente care uh, regularizează situația. Ele pot absorbi apa, uh, pot reține apa pentru a reduce viteza în aval, dar, din păcate, la ora actuală avem un sistem economic care nu valorizează serviciile pe care ni le aduc uh, ecosistemele noastre. noastre. Singura valoare pe care o găsim în această pădure este valoarea lemnului în momentul în care, el, în care pădurile sunt defrișate și acesta este vândut. Dar reținerea apei, funcția de purificare a pădurilor, care este atât de importantă pentru, um, pentru existența noastră în armonie cu natura, toate acestea duc la astfel de catastrofe naturale. Dacă am uh, îmbrățișa um, Sisteme cum ar fi uh, RED, uh, în ceea ce privește re împădurirea și asta pentru finanțare, am putea să folosim acest program pentru întărirea capacităților în, amante, în amonte, nu uh, se absorbe doar carbonul, ci se, se reîntregește, reîntregește acest ecosistem și se reduc riscurile pentru populația în aval. Există moduri în care putem să aducem uh, atenuarea schimbărilor climatice uh, și adaptarea climatică pentru reducerea riscurilor. Și dacă suntem inteligenți, putem face acest lucru prin investițiile noastre. Bineînțeles, oamenii trebuie să fie implicați în acest proces, fiindcă numai în, care, în momentul în care uh, ținem cont de utilizatorul final, numai atunci avem o uh, imagine mai echilibrată a uh, obiectivelor de investiții, iar percepția opiniei publice este, publice este foarte importantă. Opinia publică și-a schimbat percepția în Pakistan, probabil uh, din cauza inundațiilor, la fel și în Japonia, în ceea ce privește siguranța centralelor nucleare uh, în coasta, pe coasta de est această percepție s-a schimbat după Fukushima. Deci, percepția opiniei publice joacă un rol foarte important în ceea ce privește deciziile bine informate pe care le luăm, în ceea ce privește acest prag al riscului. Niciodată nu vom putea elimina uh, um, 100% riscul. Va trebui să conviețuim cu aceste riscuri, dar trebuie să reducem nivelul de risc și unde putem avea uh, contrapartidă între Uh, creșterea economică și uh, sporirea vulnerabilității și a expunerii cetățenilor. Iar pentru acest echilibru trebuie ca uh, cei care sunt supuși acestor riscuri să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește luarea deciziilor, iar astfel vom putea să echilibrăm lucrurile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai am uh, trei întrebări. Dau mai întâi cuvântul domnului Casmarac. Też dziękuję naszym gościom za bardzo ciekawą prezentację i ciekawą wymianę opinii. Vă mulțumesc. Mulțumesc invitațiilor noștri pentru aceste informații foarte interesante. Ascultând aceste discuții, devin din ce în ce mai convins că percepția publică, conștiința publică este elementul cheie asta înseamnă în egală măsură și voință politică. Nu vreau să dau dovadă de autoironie, dar uh, cred că unii politicieni nu sunt foarte amărâți de catastrofele naturale, fiindcă atunci pot să se implice, să trimită armata, să arate că ei conduc, că ei sunt la putere, pot să dea afară pe cine știe cine, după care uh, își uh, își um, iau înapoi costumul lor de lucru și uită despre aceste catastrofe. Iar uh, toate, toate cheltuielile bugetare se consideră investiții, cultură, învățământ și așa mai departe, toate sunt investiții. Dar în cazul unei catastrofe naturale, cel mai adesea, uh, aceste investiții sunt repartizate pe o perioadă de timp. Este vorba de faptul că uh, în, uh, în perioada acestei generații nu vor mai avea loc inundații pentru că, pentru că noi am investit în nu știu ce sistem și dacă nu mai au loc inundații mult timp, oamenii uită, nu, pe oameni nu-i mai interesează aceste investiții, fiindcă nu se mai confruntă cu catastrofe naturale și revenim la această percepție a opiniei publice. Aceasta trebuie să fie trează mereu, indiferent dacă ne mai confruntăm cu catastrofe naturale sau nu. Doamnă comisar, în ceea ce privește fondurile structurale, aș dori, dacă îmi permiteți, să vă adresez o întrebare. Aceste fonduri structurale nu sunt folosite destul în acest domeniu. De ce se întâmplă acest lucru? Comisia Europeană are un răspuns? Este vorba oare de această percepție la nivel local în ceea ce privește autoritățile locale? Oare ele preferă să investească în proiecte mai atrăgătoare decât prevenirea riscurilor? Doamna Keller are cuvântul. Thank you. As a green, I'm of... Mulțumesc ca membru a verzilor. Mă bucur extrem de mult că toată lumea vrea să uh, reîmpădurească suprafețele noastre de teren și cred că așadar ideea este foarte bună. Ideea a fost bună or, uh, din toate timpurile și, și într-adevăr este păcat că multă vreme nu a fost apreciată. De, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezentări și sunt de acord cu dumneavoastră că prevenția este mai bună decât reacția, care întotdeauna vine cu un pas în urma evenimentelor. Sunt foarte multe cazuri care arată că, într-adevăr, se poate face foarte mult se, cu prevenția, care este foarte eficace. S-a vorbit uh, despre uh, Pakistan, dar și în Bangladesh, de exemplu, prin aplicarea unor măsuri foarte simple de prevenție, s-au uh, redus foarte mult fatalitățile. Uh, Eh, vorbim aici de o zonă în care inundațiile sunt eh, extrem de regulate și frecvente. Mă de primă însă, reluarea la nesfârșit a acestor discuții, am discutat uh, aceste teme nu doar în această comisie, ci și în alte instanțe și toată lumea până la urmă știe ce ar trebui făcut. Este o chestiune foarte simplă. Trebuie să construim mai solid, uh, să reziste construcțiile la, uh, la cutremurile, trebuie să construim în zone care nu sunt expuse la inundații și așa mai departe. Deci toate lucrurile acestea sunt cunoscute, dar lucrurile nu se aplică, nici măcar în țările foarte bogate, eh, cum sunt Statele Unite. În fiecare an vin tornadele, în fiecare an eh, aceste tornade fac, eh, provoacă pagube uriașe și toată lumea se vaită și se gândește cu capul de pereți ce să facă. Acum, sigur că mm, unii constată că fenomenele devin mai frecvente, devin mai grave, uh, Ceea ce îmi lipsește însă că nu există o reacție pe măsură, nu există o disponibilitate și o voință politică pentru a, pentru a preîntâmpina pe viitor astfel de evenimente nedorite. Și uh, mă întreb ce pași mărunți ar putea fi făcuți. Uh, sigur că nu asta la nivel instituțional, vorbiți cu diferiți actori uh, politici, organizați conferințe, dar mă întreb oare ce ne împiedică la modul concret să uh, mergem înainte. Pentru că, până la urmă, uh, eu cred că toată lumea a înțeles că uh, se pierd bani, că se pierd bunuri, dar oare ce, ce stă în calea înțelegerii sau, sau a internalizării acestei informații? Pentru că există, există zone în care știi că vine, vine uh, Uh, furtuna, vine tornada sau că vine din când în când vine o mare inundație și totuși uh, lumea nu pare să înțeleagă ce trebuie făcut uh, sau nu pare să fie disponibilă și atunci întreb ce ar trebui făcut pentru a trece de acest prag. Doamna Gheorgheva, ați vorbit despre condiționalitate ca mijloc de determinare a unui anumit comportament antirisc de reducerea riscului uh, la uh, dezastre. Dar mă întreb cum se poate realiza acest uh, lucru în uh, practică, pentru că noi trebuie să ne gândim cum să ajutăm acești oameni. Deci, impunem condiții, dar condiții pentru ce, până la urmă, pentru că trebuie să ajutăm pe aceștia. Aș vrea să elaborați puțin pe această temă. Vă mulțumesc. Încă uh, Monsieur Cashman. Domnule Cashman. Merci, Madame la Présidente. Um, my apologies in that I, I wasn't here. Îmi cer scuze, uh, doamnă președinte, că n-am fost aici chiar la începutul uh, dezbaterii. M-a impresionat însă ce am auzit din cât am ascultat. În, în lume există uh, în prezent o presiune foarte mare asupra statelor donatoare pentru a respecta unele angajamente făcute pe vremurile când nu aveam griji economice. În același timp, uh, uh, există o lipsă de uh, conștientizare a faptului că dezvoltarea nu este altceva decât investiția în propria noastră viață, în propria nostru viitor. Și sunt foarte de acord cu ce a spus domnul Oxley despre faptul că avem nevoie de acțiune la nivel local. Trebuie să Uh, trebuie să creăm capacități la nivel local, comunitar, pentru aceste măsuri, pentru că altminteri putem avea toate uh, strategiile cele mai strălucitoare din lume, dar nu vom putea să inițiem acțiuni, mai ales de, pre, uh, de prevenire, care să fie eficace. Când am participat la summitul MDG vara trecută la New York, la Națiunile Unite, un domn a cărui nume îmi scape acum, eh, a făcut o prezentare extraordinară între, de, eh, în care a evidențiat eh, interconectarea noastră cu toate sectoarele, absolut toate sectoarele. Deci, trebuie reluat acest dialog. Deci, iată, situația din Japonia are efecte asupra întregului glob pământesc. Și Eh, eu cred că, eh, cred că eh, coerența ar trebui să fie cuvântul cheie în toate politicile și strategiile noastre. Sigur, fără bani nimic nu este posibil. Da? Și pentru că banii până la urmă fac posibil atât achiziția de informație, cât și, cât și achiziția de bunuri, cât și, în general, toate măsurile pe care le adoptăm un răspuns uh, mai puternic consolidat la um, uh, dezastre, uh, politica comună de pescuit, politica comună agricolă, toate acestea până la urmă sunt interconectate. Să plantez copaci, excelent, o idee foarte bine, dar vreau să mă asigur că pământul în care, solul în care plantăm Uh, acei copaci este un sol fertil pentru acei copaci și că uh, într-adevăr apa uh, freatică din acea zonă va putea să nutrească acei copaci. Deci trebuie să avem o, o viziune holistică. Da? Pentru că dezastrele de acum din Haiti, din Japonia, ne arată că totul este interconectat. A fost și în trecut, numai că acum, acum aceste efecte sunt tot mai puternice. Și tocmai de aceea vă uh, susțin uh, uh, și doamna comisar știe că nu sunt vorbe goale, vă susțin cu toată puterea, dar suntem prea introspecți din punct de vedere politic. Noi trebuie să colaborăm cu dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să colaborați cu noi pentru a înfrunta această atitudine introspectivă, negativistă, depresivă care există. Pentru că <clears throat> Soluțiile pentru răspunsul la niște dezastre întotdeauna sunt soluții venite cu un pas prea în urmă. Și de aceea trebuie să fim înaintea evenimentelor, nu în urma lor. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, cuvinte frumoase. Am să dau cuvântul celui care dorește să ia întâi cuvântul, poate domnul Marcus. Dacă doriți, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu dezastrele, aș spune că cea mai mare oportunitate de a face progrese în ceea ce privește această agenda de prevenire a dezastrelor. Aceasta se întâmplă în momentul imediat după un dezastru. Pentru că Percepția publică s-a schimbat pentru că există voință politică pentru a face ceva, nu ne putem permite să se întâmple din nou, se spune, există finanțe disponibile, există sensibilitate și așa mai departe și acel imperativ umanitar și așa mai departe. Deci, dezastrele în sine ne oferă o adevărată ocazie pentru a explica ce se află în spatele lor și pentru a face această politică a prevenirii dezastrelor. Și cred că n-am profitat îndeajuns de pe urma acestor ocazii cred că n-am știut până acum foarte bine să analizăm în mod sistemic, să vedem de ce s-au întâmplat aceste dezastre în Pakistan sau de ce aceste situații s-au produs în Japonia. Avem uh, tendința de a face acele evaluări uh, de după dezastru să evaluăm răspunsul, reacția, însă nu facem acest lucru în detaliu pentru a vedea care au fost uh, motivele sistemice ale acelei crize și cred că acest lucru lipsește și trebuie să uh, evităm acest lucru, să facem această anchetă a cutiei negre, să-i spunem așa, pentru a vedea de ce s-au produs dezastrele și să învățăm de pe urma acelor informații pentru că în momentul în care apare un dezastru, atunci se vede într-adevăr care sunt slăbiciunile și care este eficiența procesului nostru. Și putem câștiga de pe urma acestui lucru doar dacă învățăm de pe urma experienței noastre și dacă folosim acea voință politică care apare în urma unui dezastru, pentru a ne asigura că, într-adevăr, vom putea reacționa mai bine pe viitor, configurând situația în funcție de acel nivel al riscului. Cred că putem face acest lucru aducând mai aproape a, această, acest moment al dezastrului și ceea ce putem face noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să vă încurajez în ceea ce spuneți dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că, de fapt, lucrurile au înaintat vorbim întotdeauna despre obstacole și nu acordăm îndeajunsă atenție la ceea ce s-a făcut până acum și ați menționat Bangladeshul. Aș putea să vă dau exemplul Chinei, care este o țară unde s-a acordat o prioritate dezvoltării economice rapide față de orice altceva. Acum însă China se află într-o situație mai stabilă și ea este dispusă să analizeze mai atent și alte probleme mai conflictive. Există și alte probleme. Ați menționat aici uh, barajul uh, de la cele trei uh, trei defilee și, uh, într-adevăr, China a început să fie atentă la aceste Uh, lucruri și uh, folosesc 2,7% din PIB-ul anual pentru a face aceste lucruri. Iar faptul că aceste chestiuni sunt foarte cunoscute, sunt dezbătute, există planuri, acestea reprezintă un progres deosebit. Australia, de exemplu, guvernul Australiei are un plan național de rezistență, iar terminologia utilizată acolo începe să uh, fie promovată și în alte sisteme. Într-adevăr, alegerea este dificilă și nu trebuie neapărat să fie și cea mai costisitoare. Iată de ce stimulentele sau condiționalitatea, așa cum ați spus dumneavoastră, reprezintă un stimulent pozitiv pentru a oferi acest lucru și guvernelor naționale. În urmă cu câteva săptămâni uh, m-am întâlnit cu mai multe țări din Asia și discutam despre acest lucru la Geneva și am menționat problema condiționalității. Știam că nu este un termen foarte popular, dar la nivel național condiționalitatea este un concept acceptat. Putem să-i dăm un alt nume însă. Și v-am dat exemplul guvernului peruan. Președintele Garcia și-a dat seama că există o, uh, o adevărată problemă și că ei nu puteau să facă autoritățile locale să facă aceste planuri de prevenire. Așa că ce a făcut? A dat competențe Ministrului Național de Finanțe și a spus, ok, dumneavoastră veți lucra cu autoritățile locale și vor primi bani de dezvoltare din partea noastră doar dacă vor introduce acest plan de prevenire și de reducere a riscului în planurile lor locale. Așa că Ministerul Național lucrează împreună cu autoritățile locale. Este o condiționalitate, însă aceasta funcționează foarte bine și promovează prosperitatea la nivel național. Cred de aceea că, în special în țările mai vulnerabile, putem avea exemple bune. Și e vorba aici și de percepția pe care o avem, așa cum s-a spus deja, se acordă foarte mare atenție acestor dezastre mari, acestor catastrofe. Și noi încercăm să-i formăm pe jurnaliști, să le arătăm ce trebuie să facă pentru a preveni și dezastrele viitoare, să conștientizeze opinia publică în general în urma unui dezastru. Aceasta este o constrângere, însă aceasta n-ar trebui să ne împiedice să mergem mai departe și pe alte căi. Din punctul dumneavoastră de vedere, e nevoie de coerență și acesta este un adevărat pas important înainte. Și, într-adevăr, avem la Națiunile Unite dezvoltarea, dezvoltarea durabilă, instituțiile financiare, avem mai multe abordări și nu există o adevărată forță politică din partea dumneavoastră care să ne împingă, să ne forțeze practic să uh, avem un cadru comun de construire a acestei rezistențe. Și eu îmi permit acum să vă cer acest lucru, să fac un apel în acest sens, așa cum a făcut-o și domnul din sală, pentru că cu toții vedem că există această lipsă. Și e vorba aici de faptul că există aceste țevi, toate paralel, care nu sunt legate însă între ele. Nu este ușor, într-adevăr, e un proces foarte dificil și din câte am auzit, uh, acest lucru s-a făcut deja la nivelul comisiei. Aceasta este o încurajare pentru noi și pentru mulți alții. Și am înțeles că multe alte instituții multilaterale doresc să facă acest lucru și multe guverne sunt îngrijorate în legătură cu acest lucru se recunoaște faptul că sistemul nostru nu ne permite să facem față acestor riscuri la nivel actual, că avem nevoie de angajament la nivel politic cel mai înalt pentru a face ceva. Să vedem însă cum putem obține resurse pentru autoritățile locale care sunt cele care implementează acțiunile la nivel local. Și aici este și o problemă sistemică, pentru că printre donatorii sau printre partenerii internaționali, există parteneri care uh, sunt foarte intervenționiști și care doresc să spună guvernelor practic ce trebuie să facă. Deci aici trebuie să ajungem la un echilibru. Cred că există o dezbatere în acest sens, dar n-am ajuns încă la soluții practice pentru a vedea cum putem uh, face presiunea asupra acțiunii la nivel local. Noi dorim însă o mai mare rapiditate, o accelerare a procesului, pentru că e nevoie în situații de urgență și în astfel de situații de risc. Doamna comisar, mulțumesc. Domnul Kazmarek a făcut un comentariu foarte bun Răspunsul la dezastre, în special în fața mega-dezastrelor, este cel care se dă la știrile de la ora 6 dimineața. Măsurile de prevenire, în schimb, nu sunt. Și există obstacole care fac ca aceste puncte să nu treacă pe agenda prioritară la nivel politic. Însă, există o capacitate de absorpție destul de înceată la ora actuală pentru aceste fonduri în caz de dezastre. De aceea e nevoie de o îmbunătățire a gestiunii um, proiectelor pe care le avem. Multe dintre ele se îndreaptă spre infrastructură, agricultură, dezvoltare rurală, dezvoltare urbană, de multe ori e nevoie de planuri foarte sofisticate care trebuie implementate și acestea au legătură cu interesele comunităților locale și nu este vorba aici de câștigători întotdeauna. Unii câștigă, alții pierd. Iar măsurile de prevenire sunt destul de eh, dificil de implementat, mult mai dificil decât diverse proiecte care se fac cu fonduri structurale. Însă e important să avem o adevărată înțelegere acestei abordări multisectoriale, să lucrăm la nivelul coalițiilor, să lucrăm la nivelul instituțiilor pentru a discuta mai multe proiecte, pentru a construi susținerea comunitară de care avem nevoie, pentru că de multe ori comunitățile ne stau în cale, pentru că ne spun nu, nu e bine, e un dezastru, însă până la urmă, pentru a rezolva această problemă, o să rămân fără casă, fără teren, fără venit și așa mai departe. Deci e nevoie de o înțelegere de jos în sus, lucru care nu e ușor de făcut. Și sunt absolut de acord cu Margareta în ceea ce privește că, într-adevăr, paharul acesta este pe jumătate plin, nu pe jumătate gol, pentru că lucrurile, într-adevăr, au progresat. În Costa Rica, de exemplu, există plăți pentru servicii ecologice. Aceasta este o realitate. Și uh, există acest proces de captare a carbonului și faptul că menții o pădure în picioare, aceasta îți oferă mai multe venituri decât atunci când tai pădurea și există multe exemple în acest sens. Iar întrebarea pe care o puneți dumneavoastră, de ce la ora actuală, atunci mă, întreb, mă întorc la răspunsul pe care l-am dat domnului Casmarec mai devreme. E vorba de măsuri de prevenire la nivel sectorial și să luăm cazul Pakistanului pe care l-am discutat mai devreme. Dacă doriți să rezolvați problemele la nivel structural într-o anumită perioadă de timp, aceasta înseamnă că va trebui să îndepărtați oamenii de pe terenurile pe care le utilizează la ora actuală și aceasta în Pakistan, unde există o populație foarte densă, aceasta va schimba modelele de utilizare a terenurilor și mai departe, deci nu este ușor de făcut. Iată de ce cred că această combinație între interesele economice, a faptul de a nu depinde de știrile de la ora 6 dimineața, iată motivele pentru care este atât de dificil, însă în același timp și motivele pentru care dezbaterea trebuie să continue, nu trebuie să obosim practic de această discuție care ne permite să avansăm doar cu mici paci. Condiționalitatea acum. Vorbim despre două feluri de condiționalitate. În primul rând, o condiționalitate care are legătură cu lumea în curs de dezvoltare. Și acolo nu e vorba neapărat de guverne, ci și de comunitățile locale și chiar și de comisie, pentru că se condiționează și munca noastră. Un pas foarte ușor de făcut și am menționat profilul celor 31 de țări mai devreme. Există acele țări care sunt reprezintă riscul cel mai înalt pentru apariția de dezastre. Și dacă trebuie să susținem programe, trebuie să fie programe care să întărească rezistența acestor țări, nu să le slăbească. Și aceasta este o condiție absolut necesară pentru dezvoltare dacă dorim ca munca noastră să fie aceea unor adevărați parteneri pentru aceste țări. Și am spus de la început că avem multe de făcut. Mi-aduc aminte că unul dintre programele pe care le-am făcut, uh, care mi-a dus foarte mare plăcere, era un program de uh, împădurire pentru terenuri care erau absolut degradate. Care era însă durata acestui proiect? Era vorba de un interval de timp de cel puțin 25 de ani, probabil însă că se va depăși această perioadă. Și abia după aceea vom vedea rezultatele. Și uh, va trebui să vedem cum în fiecare an se plantează mai mulți copaci și în felul acesta până la urmă se schimbă ecosistemul. Și acest lucru este totuși posibil și vom vedea rezultatele după 15-20 de ani. Și dacă îmi permiteți să revin din nou la China, pentru că dumneavoastră ați menționat uh, China și acel 2,7% din PIB. În anii 90 am avut onoarea să lucrez cu China. Este o țară foarte interesantă pentru oricine și în orice domeniu. Eu am lucrat însă pe domeniul mediului. China uh, era gazda noastră a întâlnirilor fondului bancar și era vorba de un program pentru apă curată. Era vorba de un program de mediu în China care urma să fie uh, foarte degradat în urma creșterii economice și noi am făcut un calcul al degradării ecologice în China și am ajuns la un nivel de 8% din PIB. Am discutat acest lucru cu liderii chinezi și am arătat că Uh, pe de o parte există o creștere de 8% și pe de altă parte există o pierdere de 8%. Și am discutat foarte mult această temă, am uh, dezbătut uh, săptămâni și săptămâni și până la urmă acest lucru a rămas undeva în josul paginii, într-o notiță în josul paginii și s-a menționat această pierdere de 8% din PIB. Însă ei au acordat atenție acestei notițe și pot să vă spun că de atunci până acum a existat o schimbare de mentalitate și la ora actuală China ne depășește în ceea ce privește panourile solare, de exemplu, și uh, producția de energie regenerabilă. Însă aceasta este o altă dezbatere. Ceea ce vreau să spun însă aici este că e foarte greu, e nevoie de eforturi pe o perioadă lungă de timp. Domnul Cashman spunea că avem nevoie de colectivitate și avem nevoie de coerență. Acest lucru însă se întâmplă. Problema noastră este însă că nu destul de rapid, iar dumneavoastră, deputații, sunteți prietenii noștri cei mai buni, pentru că dumneavoastră aveți puterea și puterea politică să accelerați ceea ce facem noi. Mulțumesc! Bien, merci beaucoup. Je crois que cette... Vă mulțumesc. Am încheiat această parte a reuniunii noastre. Mulțumesc invitațiilor noștri pentru acest uh, schimb de păreri excelent. Vă mulțumesc! On passe à la suite dans une petite minute. Facem o scurtă pauză de un minut. Merci beaucoup, c'était très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai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 very good to huh? It's really not good to stand up. Nous allons continuer, surtout ne partez pas. Vă rog să nu plecați, fiindcă n-am încheiat ședința. Alors, ceux qui quittent la salle sont gentils de le faire en silence. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Dacă puteți să nu părăsiți sala, cu atât mai bine. Nous passons maintenant à la présentation de l'étude demandée par notre commission. Trecem acum la studiul privind evaluarea efectelor produse asupra dezvoltării de proprietate asupra terenurilor și de acapararea terenurilor. Acum un an am avut o audiere privind acest subiect, iar colegul Devon a pregătit un raport din proprie inițiativă care va fi dezbătut în curând. Aveți deocamdată textul numai în engleză, dar îl, ve- îl veți avea în curând și în franceză și în germană. Sperăm că acest lucru să aibă o contribuție pozitivă asupra dezbaterii noastre. Doamna uh, Gerstetter de la Institutul Ecologic s-a ocupat de acest studiu. Mulțumesc domniei sale și nu numai, fiindcă mai avem un invitat. Donc, pour nous présenter les grandes lignes. Pentru a ne prezenta situația în linii mari. Dau imediat cuvântul doamnei Gersteter. Zi. Um, oui. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru ocazia de a discuta acest uh, subiect foarte important și oportun. Este un subiect complex, iar complexitatea sa este dovedită că în momentul în care ni s-a cerut să redactăm un document de 10 pagini, am ajuns până la urmă la un document de 30 de pagini și totuși Ni s-a părut că am lăsat mult de o parte, fiindcă am fost obligați să simplificăm o dezbatere complexă care se derulează de peste 40 de ani. Mulțumesc uh, Jean-Philippe Plateau, care a revizuit studiul nostru, este un economist de dezvoltare și s-a ocupat de aceste chestiuni, iar domnia sa va participa la discuție după ce voi prezenta eu studiul. Voi uh, prezenta principalele rezultate, practic cele mai controversate rezultate ale studiului nostru odată, unul care vizează uh, impactul asupra dezvoltării a dreptului proprietate înscris și uh, în al doilea rând vă voi vorbi despre achiziții de teren uh, de mari dimensiuni și impactul acestora. În ce privește importanța terenului pentru dezvoltare, cred că uh, toată lumea este uh, de acord că accesul la pământ, la teren, este un mijloc important de reducere a uh, sărăciei. Țări cu o distribuție egalitară a terenurilor au o creștere Eh, economică eh, în general mai mare, chiar dacă cauzele exacte ale acestui lucru eh, nu sunt concret determinate. Multe țări în curs de dezvoltare au o distribuție foarte inegală a pământului azi, cu foarte mulți proprietari a unor loturi foarte mici de teren și apoi loturi mari concentrate în mâna foarte puținor proprietari. Uh, de asemenea, accesul la teren uh, nu întotdeauna este uh, consacrat prin acte și doveditoare ale proprietății, ci de multe ori se bazează pe transmiterea de la o generație la alta sau în baza unui drept cutumiar și de aceea există foarte multe conflicte pe aceste terenuri. Deci, există un consens în ce privește importanța și impactul uh, uh, regimului de proprietate al pământului asupra dezvoltării, dar când vine vorba de drepturile de proprietate, când vorbim de uh, drepturi înscrise într-o carte funciară, lucrurile sunt puțin diferite. Hernando de Soto, un economist peruvian, consideră că pentru a scoate săracii din uh, sărăcie, trebuie ca să-i împroprietărim și în mod formal. Uh, deci să nu le dăm doar teren arabil, ci să le oferim cât mai multe elemente de proprietăți imobile. Titlurile formale de proprietate ar fi astfel, uh, conform acestei teorii, un motor pentru investiții mai mari de ce? Pentru că astfel uh, există o perspectivă de durată mai lungă asupra terenurilor uh, și omul care știe că timp de câteva decenii ar po- poate să-și planifice niște investiții, le va și planifica câtă vreme altcineva care știe că poate fi uh, alungat de pe acel teren oricând, nu va investi. Uh, de asemenea, piața imobiliară se dezvoltă mult mai bine cu titluri formale de proprietate, iar pământul, după o inițială uh, proprietărie formală, ar deveni, uh, ar ajunge în proprietatea acelora care îl pot lucra cât se poate de repede. Sigur că există și foarte multe critici la adresa acestei teorii. Criticii lui De Soto spun că și, și există studii care validează aceste critici. Uh, lucrul acesta arată că nu există rețete univoce. Uh, legătura dintre titlurile uh, individuale și productivitate nu este întotdeauna de natură să demonstreze că proprietatea generează productivitate. De multe ori, titlurile proprietate nici nu sunt Uh, corespunzătoare pentru, pentru unii uh, săraci, pentru că ar putea genera răsturnări de situație de tipul vânzării terenului pentru generarea unei sume de bani necesare în caz de boală, pentru alimentație, pentru subzistență și așa mai departe. Deci, practic, nu se creează acea perspectivă de lungă durată pentru investiții în dezvoltarea teritorială. Apoi, în ce privește uh, înregistrarea titlurilor de proprietate, uh, costurile ridicate pot fi o barieră uh, în calea gestionării terenurilor. Deci, uh, uh, dacă costurile uh, notariale de înscriere în cartea funciară sunt foarte mari, atunci există un obstacol considerabil. Apoi, trebuie să nu fie subestimate uh, regulile culturale, cutumiare care domină într-o, în anumite uh, regiuni. Uh, de aceea se consideră că pot exista și piețe imobiliare fără titluri formale de proprietate în același timp există posibilitatea eh, ca, în funcție de regimul cultural, deținătorul proprietății să nu poată eh, practic vinde sau eh, înstrăina proprietatea sa fără consimțământul familiei mai largi. Deci există și acest aspect cultural. Foarte multe tranzacții imobiliare se pot face doar în numele sau de către membrii uh, bărbați ai unei uh, familii. În același timp, dacă o femeie se ocupă în anumite culturi de cultivarea pământului și așa mai departe, acest lucru poate că nu mai este, nu este uh, avut uh, în vedere. De aceea, redistribuirea Uh, terenurilor, acolo unde distribuția este foarte inegală, se consideră a fi o măsură uh, esențială a reformei uh, teritoriale. Evident, toate aceste elemente arată că nu există o soluție pentru toate situațiile. Drepturile formale de proprietate sunt o parte a soluțiilor, dar acestea trebuie să fie Uh, acompaniate și de alte uh, măsuri uh, sau funcții prin care practic proprietatea generează capacități noi. Acest lucru este extrem de important în cazurile în care, de exemplu, se distribuie pământ unor cetățeni care înainte vreme nu au lucrat pământul, deci nu știu cum să-l gestioneze. accesul sigur la, la teren însă este mai important decât uh, deținerea unui titlu formal de proprietate. Iată uh, primele concluzii ale studiului și în al doilea set de al doilea set de concluzii uh, vizează achizițiile de, de terenuri pe scară largă, și acapararea de terenuri. Ehm, am investigat uh, acest fenomen al acapărării terenurilor și am investigat uh, balanța de riscuri și beneficii uh, în ce privește acapararea terenurilor și impactul acestora asupra dezvoltării. De exemplu, Uh, producția agricolă care, uh, care ocupă uh, un teren considerabil într-o țară, dacă este folosită pentru exportul acelor produse agricole, atunci are un impact negativ asupra populației autohtone. De asemenea, reconvertirea terenului arabil în terenul producătoare de biocombustibil are efecte similare. De foarte multe ori, Uh, drepturile de proprietate asupra terenurilor implică și dreptul de proprietate asupra resurselor de apă. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea ce impact are asupra mediului dacă uh, se uh, condiționează accesul la apă. Nu în ultimul rând și aspectele cu privire la drepturile omului trebuie avute în vedere. Uh, de asemenea, am investigat și impactul acapărării terenurilor asupra uh, accesului uh, cetățenilor simpli la loturi de teren. Există diferite modeluri, există oameni care lucrează terenuri, dar care nu sunt neapărat beneficiari în registrația celor terenuri. Regimul de proprietate este foarte diferit de la caz la caz și mai există și situația în care anumite drepturi asupra unui teren nu sunt înregistrate în mod formal. Nu în cele din urmă, există și uh, un cadru de reglementare general, dar uh, cu multe diferențe uh, de la țară la țară, care gestionează și guvernează toată această problemă a acapărării terenului și achizițiilor la scară mare. Banca Mondială are un program uh, pentru uh, uh, guvernele statelor în curs de dezvoltare pentru o mai bună gestionare a situației, dar nici Banca Mondială nu deține toate datele. Și dacă Banca Mondială nu deține aceste date, atunci cine le poate deține? În plus, impactul anumitor măsuri poate să se întindă asupra mai multor decenii, 40-50 de ani. Peste 50 de ani, nu știm uh, cine va înregistra acest impact. Um, de foarte multe ori, uh, contractele sunt astfel încheiate încât uh, statele în curs de dezvoltare sunt într-o poziție dezavantajoasă, nu se pot retrage de la contract, nu pot rezia, rezilia unilateral. Și acest lucru are un impact foarte mare. Banca Mondială și uh, uh, câteva uh, țări în curs de dezvoltare salută în general dezvoltările, inclusiv dezvoltările funciare, în special sub raportul beneficiilor directe în domeniul ocupării forței de muncă, a implementării unor noi tehnologii și așa mai departe. Se creează locuri de muncă, se creează infrastructură, dar în același timp, uh, cadrul de reglementare este foarte slab și câte vreme cadrul de reglementare rămâne vag, este puțin probabil ca aceste efecte benefice care sunt așteptate de pe urma investițiilor să se și arate. Primele studii care analizează sistemat, mod sistematic aceste noi dezvoltări sunt încă în curs de desfășurare deci nu avem uh, o uh, situație foarte, foarte clară. Este prea devreme pentru acest lucru. Iată cam, uh, cam cea mai importantă parte a documentului nostru informativ. Je passe la parole aux autres invités. Donc, euh. Dau cuvântul celorlalți invitați. Domnul Plato. Do we answer to questions or yeah. maybe it is better? Si, si, si, si, Ok, donc d'abord. To, to just emphasize the main points. Par, uh... Să prezint punctele principale? Vă rog frumos să folosiți microfonul ca să pot avea interpretare. O să fiu succint. Vorbitorul nu a deschis microfonul. O să fiu succint, fiindcă mai importante sunt întrebările dumneavoastră, mai important este să interacționăm cu dumneavoastră. Acapararea terenurilor uh, este un uh, subiect grav, uh, fiindcă se desfășoară foarte rapid și nu numai asta, dar uh, se întâmplă în anumite locuri, nu este atât de răspândit, ci este localizat mai degrabă. Deocamdată s-a acordat uh, foarte multă atenție uh, implicării fondurilor publice din țări terțe, mai ales desfășurarea acestui fenomen în uh, țările în curs de dezvoltare. Nu am uh, studiat acest uh, fenomen și în țările dezvoltate, dar știm foarte bine că se mă scuzați, și în interiorul țărilor în curs de dezvoltare, în India se știe foarte bine că acest fenomen are loc și din interiorul țării. Există această manifestare a acaparării terenurilor, dar deocamdată vreau să vă spun că există o dezbatere și dacă citiți literatura de specialitate, eh, surprinzătoare sunt condițiile care sunt folosite, fiindcă nu sunt stabilite faptele foarte bine, nu știm foarte clar ce se întâmplă pe teren și nu știm, fiindcă deocamdată nu eh, s-au făcut studii sistemice, nu s-a documentat eh, impactul investițiilor făcute după câțiva ani fiindcă mai de câțiva ani vedem ce se întâmplă atunci, ați putea spune, haideți să așteptăm. Dar îngrijorător este următorul fapt, și anume că știm totuși că contractele care au existat sunt foarte scurte și uh, vagi, iar acest lucru este îngrijorător în momentul în care analizăm aceste tranzacții la care avem acces, ne dăm seama că prevederile uh, care îi ocrotesc pe utilizatorii locale ai terenului sunt foarte vagi, foarte confuze, un fel de promisiuni neclare, iar acest lucru este îngrijorător, fiindcă nu există punere în aplicare. Nu există responsabilizarea unei agenții, cum ar fi uh, statul respectiv, pentru a se aplica angajamentele asumate de investitorul internațional în ceea ce privește populația. Acest lucru ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă în ceea ce privește situația existentă. Fără urmă de îndoială, deșeurile și uh, din agricultură și uh, problema resurselor nefolosite necesită soluții. Iar întrebările pe care trebuie să le punem este de ce ați avut nevoie de uh, Libia, China sau țările din Arabia de Sud? De ce uh, de ce? Fiindcă știm că în uh, Brazilia au fost au uh, fost lăsate în paragină, lăsate în pârloagă mii de hectare și acum le cultivează din nou uh, chinezii. Cum ar fi situația din Mali și ofis de Niger? De ce atâtea hectare, sute, mii de hectare nu au fost cultivate, nu au fost folosite ca primele părți ale acestui oficiu, de ce există atâta irosire a apei în uh, o parte a oficiului Niger, de ce nu s-a remediat această, această problemă? Și în momentul în care avem un guvern care își vinde sau își concesionează uh, terenul pentru perioade foarte lungi de timp unor agenții străine cu, în aceste tranzacții foarte șubrezi, în loc să folosească resursele proprii și să ia inițiativa în ceea ce privește direcționarea de investițiilor spre acele zone. Asta pentru mine este o problemă și pentru Uniunea Europeană, fiindcă este vorba și de investiții europene, chiar dacă, într-adevăr, investiții euro, investitorii europeni nu sunt cei mai importanți, avem alte țări neeuropene implicate, dar avem totuși și unele țări europene implicate aici la o scară mai mică. Uniunea Europeană, dat fiind că se implică foarte mult în sprijinirea uh, agriculturii în țări sărace, cum ar fi Africa de Sud, trebuie să fie interesate de soarta acestor terenuri și trebuie să discute cu guvernele naționale despre această politică a vânzării terenurilor. Dar cum să facem acest lucru? Haideți să vorbim. Nu mai putem să evităm acest subiect, cel puțin în ceea ce privește unele țări. Merci beaucoup. Je passe à... Vă mulțumesc. Dau cuvântul deputaților, doamna Keller, în primul rând. Thank you very much. Thank Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare, un studiu foarte interesant Dat fiind că chestiunea proprietă- proprietății terenului și dezvoltării aferente a fost foarte discutată în comisia noastră și este foarte folositor să se regăsească și s-a regăsit în unele rapoarte ale noastre și cred că mulți au fost de acord cu faptul că proprietatea terenurilor creează o, încurajează investițiile. De păcat că domnul Devon nu este alături de noi. Uh, dar sunt uh, sigură că va citi acest raport și nu va fi singurul, fiindcă nu avem dovezi concrete. Argumentarea poate fi, poate părea logică, mai ales dacă, uh, mai ales în, în țările și culturile noastre. Dar sunt de acord că trebuie să existe și niște dovezi, fiindcă lucrurile s-ar putea să nu stea așa cum presupunem noi că stau. Iată, deci, unul dintre lucrurile cele mai interesante din acest raport, iar Comisia DV ar trebui să țină cont de acest aspect. S-ar putea să ajute, dar nu există garanții, nu există garanții în acest domeniu. Eu, pe viitor, aș pune mai multe semne de întrebare acestui argument. Restul studiului, mai ales în ceea ce privește mecanismul de guvernanță internațională, mi se pare interesant faptul că sunt criticate principiile neobligatorii, dar pe de altă parte, în recomandările dumneavoastră, spuneți că acestea ar trebui totuși să fie consolidate. Se critică aceste acorduri neobligatorii, fiindcă se spune că sunt prea slabe, dar fiindcă nu sunt obligatorii, ați putea să ne sugerați o opțiune, o alternativă, o mecanisme obligatorii pe care noi, în calitate de Parlament European, am putea să le sprijinim, sau Comisia, mă rog, la nivel european, sau statele membre. Ce s-ar putea face la, nivel obligat, la nivelul obligativității în ceea ce privește uh, cumpărarea de terenuri de către companiile europene sau companiile uh, cu proprietate europeană? Ce credeți că ar trebui să facă Uniunea Europeană? S-a spus deja că nu știm foarte multe în ceea ce privește impactul. Eu doream să vă întreb dacă știm deja câte, um, câte locuri de muncă s-au creat la nivelul uh, agricol al fermierilor. În ceea ce privește schimbul de tehnologie, ni se spune întotdeauna că dorim să existe un fel de uh, revoluție tehnologică uh, uh, intelectuală, dar mă întreb cum funcționează de fapt aceste lucruri, fiindcă dacă se întâmplă acapararea terenurilor, dacă avem o firmă mare, ei vor aduce tehnologie de, de uh, Um, ultima oră, dar o vor folosi doar în interiorul fermei pe care au cumpărat-o. Deci cum se fac, poate face transferul de tehnologie? Se întâmplă acest lucru și există oare posibilitatea de a, de a face transfer de tehnologie la nivel general? Mulțumesc, dau mai întâi cuvântul domnului Görens. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, președinte. Merci les intervenants sur... Euh, Vreau să mulțumesc invitațiilor pentru intervenția lor în legătură cu această problematică de actualitate. Pe mine mă interesează însă o chestiune de natură politică. Ce putem face, practic, în această situație? Și pentru a da un răspuns, pentru a încerca să formulăm măcar uh, un răspuns uh, uh, mic, aș vrea să vă întreb următoarele lucruri. Cine sunt Uh, cei care cumpără, pentru că ar trebui să diferențiem în cadrul metodologiei între cumpărătorii instituționali și cei privați. Pentru că poate există state unde există o politică deliberată de a pune mâna pe o parte din ce în ce mai mare, de exemplu în țările în curs de dezvoltare. Dacă așa se întâmplă, atunci uh, ar trebui să uh, arătați cu degetul aceste, acești parteneri. Și Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol în ceea ce privește condiționalitatea impusă pentru țările în curs de dezvoltare. Rolul UE este atât de mare încât uh, nu ne putem priva de această posibilitate pentru a găsi o soluție la această problemă. Deci, dacă există o astfel de politică de stat, atunci ar putea reprezenta o problemă pentru noi. Cred că ar trebui să punem această întrebare și să, o întrebăm, să întrebăm Comisia care sunt nivelurile de informații pe care le avem în acest sens. Există însă o a doua categorie de cumpărători și anume cei privați. aceștia acționează într-un spațiu în care nu există niște reguli, ei fac practic ceea ce vor și uh, ei uh, nu sunt responsabili nici în fața țărilor de origine, nici în fața țărilor unde achiziționează terenuri, unde de cele mai multe ori există o guvernanță proastă, pentru că în țările unde există guvernanță bună, guvernele sunt destul de abile să-și susțină interesele. Mă gândesc aici la anumite țări europene care până recent au avut o politică deliberată de a rezerva terenurile doar pentru resortisanții săi. Franța, de exemplu, a fost foarte strictă în acest domeniu nu știu dacă acest model este încă de actualitate în ziua de astăzi, dar oricum aceasta ar putea reprezenta o sursă utilă de informații pentru țările în curs de dezvoltare care ar dori ca cetățenilor, uh, fermierilor, să poată să-și păstreze proprietatea asupra uh, mijloacelor de lucru, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Nu știu prea bine ce am putea face, am putea utiliza sloganuri destul de bune, dar puțin eficiente, ar trebui să facem sau uh, trebuie să, dar însă problema care se pune este cum să facem acest lucru. Nu știu dacă se poate vorbi aici de un cod de conduită pentru companiile private, dacă aceasta ar limita anumite practici și cred că acesta este minimum pe care ar trebui să-l facem. Acest cod de conduită, care are un impact foarte redus, există un astfel de cod de conduită la nivelul Națiunilor Unite, prin care societățile care sunt semnatare trebuie să dea dovadă de o transparență destul de mare în ceea ce privește uh, felul în care acționează în țările în curs de dezvoltare. E un cod de conduită care este oarecum respectat de uh, firme, de companii, însă nu s-a trecut niciodată mai departe pentru acel, a face acel pas decisiv pentru a avea, într-adevăr, un cuvânt de spus în aceste situații. Bineînțeles, eu nu pot să propun soluții concrete, însă cred că ar trebui să uh, fie Uniunea Europeană cea care se ocupă de aceste chestiuni în țara de origine. E vorba de valori ale Uniunii Europene și e vorba de respectarea acestor valori, pentru că dacă Europa nu va face, nimeni nu va face, bineînțeles nu China. Iată de ce Uniunea Europeană are o responsabilitate covârșitoare în acest sens și mm, nu cred că vom reuși astăzi să rezolvăm această problemă, dar oricum va trebui să dăm dovadă de dorința de a continua pe acest drum, de a elabora o adevărată metodologie și de a face ca opozanții acestor uh, metode să se simtă din ce în ce mai marginalizați, pentru că deocamdată ei se simt în largul lor, nu există niciun fel de reacție negativă. E nevoie de politici, politici eficiente din partea statelor membre, nu există un sistem instituțional european, toată lumea însă este conștientă de această problemă. FAO a făcut foarte multe studii, însă fără niciun fel de rezultat și cred că mulți actori importanți în domeniul dezvoltării au făcut aceleași comentarii până acum. Și Organizația Mondială a Comerțului și Organizația Internațională a Muncii. Dacă noi însă nu vom lua inițiativa, nu știu cine o va face. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să intervin și eu. Vreau să vă întreb care este situația cu Haiti. Am văzut care sunt problemele cu terenurile acolo, problemele cu terenurile care aparțineau diasporei. Am văzut că nu există cadastru, că terenurile nu aparțin nimănui, înainte dependeau de voința președintelui, câteodată terenul aparținea cuiva, aparținea cuiva altată altcuiva. Au existat uh, state membre care au făcut investiții foarte mari înainte de catastrofă și după aceea terenurile pe care lucraseră le-au fost uh, preluate și deci care este situația actuală în Haiti. Aceasta este un exemplu uh, tipic în legătură cu problemele cu care ne-am putea confrunta în ceea ce privește cadastru și altele. Vreau să dau cuvântul însă înaintea doamnei Levin. Vă rog. Thank you very much and I... Mulțumesc și îmi cer scuze pentru întârziere. Din păcate n-am auzit prezentarea dumneavoastră, deci uh, mai degrabă mm, voi face un comentariu pe această temă a acapărării terenurilor. Uh, am fost implicată în elaborarea unor acorduri în domeniul pescuitului. Uh, Uniunea Europeană acum are un acord de pescuit cu țările din lumea a treia Uh, unde fenomenul era nu de acapararea terenurilor, ci acapararea a unor uh, zone maritime uh, în vederea exploatării piscicole. Deci am o experiență în, într-un domeniu conex. Este o situație foarte dificil de gestionat, pentru că toată lumea spune dacă Uniunea Europeană nu are acorduri de pescuit cu țări din lumea a treia, Guinea, Guineo-Bissau, eh, care practic n-au nici control asupra resurselor lor aleutice, nu pot controla eh, eh, frontierele lor maritime. Și, și care, care nu contribuie la supraexploatarea fondului aleutic, deci nu uh, pot fi doar afectate de situația în continuă rătățire a uh, securității alimentare. Tocmai azi am fost informată că China a, fost, a încheiat uh, un acord uh, pe o perioadă de 25 de ani cu Mauritania, cu o cotă de 100.000 de tone de pește anual. Acest lucru s-a făcut peste capetele oamenilor. Acum se spune că se va contribui la creșterea ocupării forței de muncă prin realizarea unor întreprinderi de procesare a peștelui, dar vorbim despre o resursă comună care nu este deținută în regim de proprietate privată, care aparține viitoarelor generații din Mauritania și iată că Parlamentul uh, de acolo, practic, vinde aceste resurse piscicole uh, Chinei pentru 25 de ani. Deci, uh, tema este de gravitate foarte mare, pentru că înainte de orice astfel de contracte, înainte de dezbaterea parlamentară, trebuie să existe o dezbatere publică, care trebuie organizată transparent. Toate industriile extractive uh, ar trebui să fie incluse într-o inițiativă de transparență, să se știe foarte clar ce plătesc țările care își uh, cumpără practic anumite drepturi și, și care este rezultatul final al tranzacției. Eu cred că o inițiativă uh, de, de mai multe, pentru mai multă transparență în ce privește această acaparare marină ar fi foarte bună. Dar vreau să întreb, uh, s-ar aplica același lucru și uh, investițiilor în agricultură, deci acapărire terenurilor uh, pentru, pentru a oferi astfel societății civile un control mai mare și o influență mai mare? Mulțumesc. Merci beaucoup. Je vais d'abord passer la parole à la commission. Mulțumesc. Am să dau întâi cuvântul comisiei, domnul Șomel. Mulțumesc, doamnă președintă. Am citit cu foarte mare atenție acest studiu care ne arată complexitatea acestei probleme. Nu uh, mă gândisem la acea chestiune pastorală și la chestiunea femeilor, însă, în rest, toate conceptele din document mi erau cunoscute. Uh, aceasta ne arată cât de complexă este această problemă. Încă din 2002 Comisia a abordat această problemă cu statele membre. Am reușit să elaborăm un ghid asupra terenurilor în anul 2004 și începând cu 2009 am reînceput aceste lucrări cu statele membre. Lucrăm de asemenea în legătură cu FAO asupra ghidului voluntar a deținerii terenurilor și pot să spun că nu este deloc ușor, pentru că ne confruntăm cu problema investițiilor pe de o parte, investiții uh, private sau mixte și pe de altă parte suntem uh, aici confruntați cu problema deținerii de terenuri. Însă, într-una din concluziile dumneavoastră spuneați foarte bine, e vorba de securitatea uh, accesului la terenuri, care este foarte importantă. În Uniunea Europeană se vorbește, se vorbește foarte mult despre acest lucru. Cred că trebuie să fim foarte clari și să ținem cont de problemele de tip cultural, în special în Africa. Cred că ar trebui să ne gândim la acest lucru și să vedem ce se întâmplă în fiecare caz în parte. Anul trecut am lansat un proiect împreună cu Uniunea Africană tocmai pentru a dezvolta politici naționale în favoarea terenurilor. Și suntem de acord cu constatările dumneavoastră, dacă nu avem parteneri în acest proces, vom avea foarte mari dificultăți. O altă problemă este aceea de a dezvolta și mai mult societatea civilă și uh, societățile de producători. În aceste două sensuri lucrăm. Citind recomandările dumneavoastră, simt că există o nevoie de accelerare a soluțiilor. Problema este însă și mai complicată dacă ne gândim la istoria europeană. Începem cu problemele din Marea Britanie și mi-aduc aminte că unul dintre părinții fundatori ai pacului propusese ca terenurile agricole și neagricole să fie bunuri publice a putea vorbi despre acest lucru 5 secole la rând, așa cum am făcut-o în Europa. Cred că nu vom găsi o soluție im imediată. Va trebui să dezbatem această temă lung și îndelungat și uh, Uniunea Europeană trebuie să își uh, marcheze terenul. Însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu vom găsi soluții imediate și va trebui să fim atenți la ceea ce doresc țările parteneri și populația de acolo și cred că avem nevoie de foarte multă informație pentru aceasta. Mulțumesc! Am să dau cuvântul. Poate doamna Seter dorește să intervină în primul rând, vă rog. Questions and comments, I think they... Mulțumesc pentru întrebările și comentariile făcute. Ele arată uh, de asemenea cât de vastă și complexă este problema. Voi încercam uh, acum să răspund punctual în ce privește mecanisme obligatorii sau facultative. În studiul nostru um, am spus într-adevăr ceva de genul că uh, criticăm faptul că nu există uh, linii de orientare, orientări politice obligatorii, um, cu toate că există între timp două Uh, orientări importante, una privind uh, investițiile în agricultură și orientările FAO. Um, uh, noi considerăm că orientările voluntare ale FAO se mulează mai bine pe rezultatele pe care le-am obținut în cadrul studiului nostru și de aceea am sugerat că um, acestea ar trebui consolidate. În ce privește biocombustibilii și, și directiva pentru biocombustibil are inclusă acea, acel criteriu are inclus acel criteriu de de dezvoltare durabilă. Din păcate, directiva vorbește despre dezvoltare durabilă sub raportul protecției mediului, dar uh, directiva nu spune niciun cuvânt în legătură cu uh, condițiile sociale sau impactul social uh, și durabilitatea sub raport social a măsurilor de reconversie a terenurilor în terenuri generatoare de biocombustibil. În ce privește investitorii europeni, este în curs de dezvoltare o Uh, dezbatere privind uh, responsabilizarea investitorilor uh, europeni care fac investiții în afara Uniunii Europene sub raportul drepturilor omului care sunt eventual încălcate. Noi am dorit să existe în acest domeniu un cadru de reglementare formal și obligatoriu, Există, au, au existat în ultimele decenii mai multe încercări de reglementare a investițiilor internaționale, dar niciodată nu s-a ajuns la un acord internațional obligatoriu eh, internațional, altul decât eh, eh, acordurile și convențiile bilaterale. Practic, întotdeauna sunt protejate drepturile investitorilor și nu drepturile populației autohtone asupra căreia are impact Uh, achiziția de uh, teren sau investiția în termen general. Însă ce v-am spus în legătură cu criteriul de durabilitate și sustenabilitate în investițiile în biocombustibil, uh, ceea ce v-am zis în legătură cu responsabilizarea investitorilor europeni, astea sunt niște posibile măsuri pe care Uniunea Europeană l ar putea lua unilateral. Apoi, multe din acordurile și convențiile care există nu au fost implementate în practică. De exemplu, eh, studiul Băncii Mondiale arată că doar o cincime din acordurile bilaterale au, fost, eh, au și început să fie implementate. De aceea încă nu avem o imagine foarte clară a impactului acestor acapărări de terene. Am vorbit și despre problema transparenței și de aceea am cerut mai multă transparență. Există totuși câteva convenții care uh, specifică în mod explicit beneficii uh, pentru populația locală. Uh, de exemplu, în acordul IIED-IID, în engleză, uh, există câteva elemente de genul acesta um, și uh, acestea sunt exemple de urmat. În ce privește transferul de tehnologie, sigur că uh, și noi sperăm să existe uh, modele de investiții în care fermierii actuali să devină fermieri, fermieri contractanți în cadrul noi investiții și atunci în contul uh, muncilor uh, să beneficieze de anumite transferuri tehnologice. Deci așa cred că s-ar putea realiza de cea mai bună și fericită manieră acest uh, transfer tehnologic, dar nu știm când și în ce măsură se va întâmpla acest lucru. Apoi mai a fost o întrebare privind beneficiarul efectiv al celui care, al investiției în teren. Deci cine cumpăr efectiv pământul. Ehm, există câteva studii care încearcă să sistematizeze acest lucru în lumina și măsura disponibilității anumitor convenții. Noi am identificat patru grupuri de investitori, odată guvernele naționale, dar asta se întâmplă în cele mai puține cazuri, apoi fondurile suverane, fondurile de stat, cum ar fi în statele arabe, și uh, apoi companii de stat, respectiv uh, fonduri private. Uh, la nivel cantitativ, Banca Mondială constată că sunt mai mari și mai multe investițiile private decât cele de stat. În ce privește rolul Uniunii Europene, cred că am spus câte ceva și înainte, dar probabil că va completa, va, va mai spune ce, câte ceva și Jean-Philippe. În legătură cu Haiti, din păcate, nu pot să comentez uh, pentru că nu cunosc situația regimului de proprietate de acolo. Uh, în ce privește analogia cu uh, sectorul pescuitului, o consider foarte interesantă, um, iar în ce privește transparența, v-am spus că orient, orientările, orientările uh, voluntare pe care le-am amintit și pe care le promovăm uh, sublinează cu uh, toate această problemă a publicității prealabile, deci a consultării largi, a opinie publice înainte de astfel de tranzacții. Întrebarea din partea comisiei. Am impresia că v-ați referit la, la documente de politică sectorială pe mine mă impresionează foarte mult uh, directiva, uh, orientările privind uh, exploatarea și gestionarea terenurilor. Acolo propuneți un model în trei trepte, treapta 1, 2 și 3. Acolo sunt într-adevăr menționate diferitele modele de proprietate, de deținere colectivă, aspecte culturale, aspecte de uh, Eh, gen, din păcate, eh, este un document care n-a fost suficient propagat, am impresia. Noi am eh, realizat interviuri cu oamenii care, practic, trebuie să folosească această, aceste orientări în activitatea lor. Am încercat să aflăm în ce măsură cunosc de pe site-ul Comisiei sau din altă parte acest document și impresia noastră este că documentul nu este neapărat foarte bine promovat. Noi am sugerat ca dumneavoastră să promovați mai bine acest document pentru că este unul excelent. Mulțumesc. Thank you for all your well-informed and in fact difficult questions. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte informate și pertinente și chiar dificile. Voi încerca și eu să reacționez la câteva dintre ele. În legătură cu regimul de proprietate, ce știm astăzi? Ce știm în prezent? Știm că în multe țări sărace, în special în Africa subsahariană, există drepturi informale, nu titluri formale de proprietate. Nu există documente scrise. Și știm că este foarte dificil să demonstrezi că cei care au un titlu au un avantaj față de cei care nu dețin astfel de titluri. Cel mai bune uh, uh, exemple sunt date de doamna Jacobi de la Banca Mondială într-un studiu uh, realizat în Madagascar. Acest studiu a comparat uh, uh, măsurile de irigare în zone în care au fost uh, uh, distribuite titluri de proprietate formale și uh, cu loturi în care nu a existat acest regim de uh, proprietate. Însă studiile arată exact că nu, arată tocmai că nu există diferențe în uh, exploatarea exploatarea terenurilor. Nici trecerea mai departe de la o generație la alta a terenurilor nu este afectată de titlurile formale. Problema este că nici măcar în zone periurbane nu se impune acest argument. În America Laten, Latină s-a arătat că dacă dai titlul de proprietate unor rezidenți din zonele periurbane, după o generație se constată, când așadar proprietatea trece de la părinți la copii, că Uh, titlurile de proprietate ajung în mâinile acelora care n-ar trebui să folosească terenul sau care nu-l folosesc terenurile imobile, uh, suprafețele imobiliare în mod corespunzător. Pentru că nu există experiență pentru așa ceva. Aș mai sublinia încă un lucru. aceste sisteme informale în care toată lumea știe foarte bine care este terenul cui, Dumneavoastră spuneți că uh, siguranța și certitudinea asupra terenului este uh, necesară. Numai că acest sistem informal este bun, este bun și este suficient câtă vreme valoarea terenului nu este atât de mare încât să atragă atenția și apetitul investitorilor străini sau a statului. Există zone în care poate există un deficit alimentar sau un deficit energetic. Și cum apare un astfel de deficit? Anumite țări, guverne, prin firme de stat sau firme Uh, companii comerciale deținute de către stat, fac niște investiții. Pentru că și atunci se, și atunci se întâmplă că un teren care până ieri a fost uh, un teren al unui țăran aparent fără nicio valoare, devine brusc o posibilitate de uh, îmbogățire pentru stat prin exproprieri și atunci, uh, practic, uh, țăranii, conform legii, nu mai sunt uh, deținători, nu mai sunt proprietarii terenurilor, eventual deținătorii temporari. Și atunci, când intervine statul prin aceste companii ale sale sau în mod direct, atunci se creează probleme. Și atunci trebuie să intervină agențiile, organizațiile internaționale, pentru că altminteri uh, situația, uh, această măsurare de forță se poate trece între parteneri uh, extrem de inegale. Ia să vedem modelul pe care l-au dezvoltat chinezii în Brazil și, Brazilia și în câteva țări africane. Contractul este foarte simplu. Pe de o parte, vezi, să vrei să faci foraje petroliere sau de gaz, dar uh, pe câmpul tău se află niște țărani. Și atunci, și atunci vine investitorul și zice, uh, îmi vinzi mie drepturile tale, uh, adică renunți la profitul de pe urma recoltei tale și noi îți oferim un transfer de tehnologie și așa mai departe. Așa, se, ă, așa este în practică, așa se creează multe probleme în America Latină, de exemplu în colinele din Peru, platourile înalte din Peru, ă, dar și în Africa. În, în, în zone în care fermierii n-au acces la credite, la tehnologii, este foarte ușor să intervii. Și în principiu este un contract bun pentru ei, numai că apare o problemă contractul este bun atâta timp cât ă, ă, fermierii se pot retrage din contract și îl pot rezilia. Deci atâta timp cât fermierul își poate alege investitorul. Dar dacă apare o situație de monopol local din care nu se mai poate uh, sustrage. Da? De exemplu, dacă în, prin contract uh, se Eh, dă în arendă sau se închiriază un teren pe 99 de ani, o perioadă mult prea lungă, atunci cel puțin două, două generații vor fi legate de acel pământ, de acel contract, în condițiile în care a fost semnat. Și de aceea este nevoie de monitorizarea acestor acte și convenții și de aceea este nevoie de transparență pentru ca oamenii să știe ce se întâmplă, pentru ca oamenii să poată da glas eventualelor nemulțumirile lor. Și acum ajungem la întrebarea cheie. De fapt, uh, uh, sper că am răspuns. Uh, the means of... Sper că am răspuns la întrebarea privitoare la protejarea mijloacelor de lucru și de subzistență ale fermerilor. Dar dacă, dacă mergem în Mali, în, pe fermele de uh, bumbac, ne întrebăm de ce fermierii au atâtea probleme. Pentru că și terenul pe care lucrează este extrem de degradat. Da? Deci trebuie să deci trebuie ca în momentul în care noi am distrus un teren să oferim o, alt, o, o, o perspectivă alternativă acestor oameni. Chinezii sunt deja dispuși să facă acest lucru, Uniunea Europeană încă ezită. De ce nu-și utilizează Uniunea Europeană uh, Uh, forța, influența pentru a veni în ajutorul guvernului uh, malinez. Uniunea Europeană, de exemplu, a uh, inclus o, o metodologie de uh, condiționare a ajutorului pentru dezvoltare în funcție de rezultate. Păi haideți să aplicăm această uh, abordare și uh, aici. Da? Deci vă oferim vă oferim un ajutor cu condiția ca uh, partea cealaltă să își etaleze în mod credibil și transparent toate contractele, toate detaliile acestor contracte cu investitori eh, străini. Deci, eh, în eh, comunitatea donatorilor este nevoie de o mai mare disciplină și din partea donatorilor, și, dar și din partea beneficiarilor. Toată problema, în măsura în care pot eu aprecia, pornește de la faptul că statul este deținător, că deținătorul puterii în stat este interesat să exercite influența asupra acestei proprietăți. Da? Până la urmă este vorba de o manipulare din partea statului. Sistemul poate funcționa doar în, ă, până în situația în care statul devine interesat de teren. În această situație trebuie protejați aceia care, mai ales aceia care au doar dreptul informale. Sunt oameni care ă, chiar la Banca Mondială au fost în dezacord cu mine în legătură cu ă, titlurile formale. Acum, Acum uh, și Banca Mondială uh, îmi dă dreptate că titlurile formale sunt bune doar pentru a-i proteja uh, pe, pe propri, mari proprietari. Deci ideea este cum îi protejăm pe fermieri împotriva statelor lor. Uniunea Europeană este într-o situație privilegiată și poate să-și asume o inițiativă în acest sens. Și cred că Eh, comparația cu sectorul eh, piscicol este foarte pertinentă. Brazilia nu a făcut nimic să prevină achiziția eh, de terenuri după, de o anumită dimensiune. Da? Și chinezii spun că de fapt ei n-au cumpărat, că doar au luat în arendă terenuri. Da. Până la urmă, Uh, Brazilia nu e Mali și, și aici sunt niște, niște uh, măsuri și niște răspunderi de asumat de către noi în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai avem ceva timp la dispoziție.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 pentru perioada 2014-2020, anul trecut, Parlamentul European a creat o comisie specială pentru a elabora poziția Parlamentului European în ceea ce privește negocierile interinstituționale, iar luna trecută Comisia SURE și-a votat raportul definitiv care a fost adoptat în plenar acum două săptămâni. Doi membri de la DEVE au uh, participat uh, la lucrările sure, uh, domnul Görens și uh, colega Isabel, care nu este prezentă astăzi. Noi uh, am primit un aviz de la SURE prin care ni se spune că nu se ținu cont de sugestiile, prin care se spune că se ținu cont de sugestiile noastre. Dați fiind negocierile noului cadru financiar al Uniunii Europene și ținând cont că uh, Propunerea va fi publicată pe 30 iunie. Am hotărât să avem un nou schimb de păreri cu privire la rezultatele lucrărilor sure, mai ales în ceea ce privește aspectele legate de dezvoltare. Mă bucur foarte mult că raportorul sure, precum și raportorul din umbră, doamna Gardiza Dal de la Socialiști, poate n-am citit bine numele, și raportorul domnului Gariga, care o să sosească în curând, ne-au acceptat invitația de a participa la această discuție. Le dau cuvântul pentru a face comentarii în ceea ce privește rezultatele sure, mai ales în ceea ce privește domeniile care ne interesează pe noi. O să vă dau cuvântul eh, dumneavoastră, colegilor. O să dau cuvântul domnului Cardi Saval. Am pronunțat și eu cum am putut. Muchas gracias, presidenta. No... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vă îngrijorați în legătură cu numele. Cu toții avem aici la Parlament nume ciudate și ne e greu să le pronunțăm unii altora. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei DV pentru invitația pe care ne-au adresat-o pentru a vă explica care au fost lucrările noastre în cadrul Comisiei SURE și de asemenea pentru a avea o mică dezbatere. Bănuiesc că comisia dumneavoastră, ca și majoritatea comisiilor și de altfel ca majoritatea grupurilor politice, până la urmă nu suntem mulțumiți 100% de rezultatele acestui raport. Însă unul dintre obiective era tocmai acela de a avea un raport susținut cu majoritate la Parlament și, prin urmare, atât avizele redactate de comisii, cât și grupurile politice au trebuit să lase de la sine pentru a putea ajunge la o soluție de compromis. Comisia SURE, Comisia DEVE, mă scuzați, Comisia dumneavoastră a trimis un aviz comisiei noastre și probabil că nu toate cererile dumneavoastră au fost incluse în raportul final. Oricum, raportul SURE era un raport destul de general și obiectivul nostru era acela de a defini liniile strategice și anume care credeam că trebuiau să fie perspectivele financiare pe, din partea Comisiei. Deci nu era vorba de un raport care să intre în detalii și nu era un raport care să um, abordeze chestiuni care nu erau de competența sa, deci care depășeau domeniul uh, competenței financiare. Putem vorbi în cadrul acestui raport de foarte multe teme, care, din păcate, însă, nu se înscriau în acest uh, cadru al abordării raportului SURE. Oricum, cred că principalele cerințe pe care le-ați formulat dumneavoastră s-au uh, văzut incluse în acest raport Sper să nu mă contraziceți. Și am să vă fac un mic uh, rezumat în legătură cu rezultatul final al acestui raport. Unul dintre primele lucruri pe care le spunem în acest raport în legătură cu dezvoltarea și în legătură cu capitolul 4, Europa Globală, este că există un deficit cronic de finanțare. Finanțare în toate domeniile din noile perspective financiare, dar în special la capitolul 4 care se referă la Europa globală. Credem că este vorba de un deficit foarte îngrijorător. De asemenea, spunem Comisiei că există o problemă foarte mare de flexibilitate în cadrul bugetului și transmitem acest mesaj și Consiliului. Nu pentru că n-am avea un mecanism de flexibilitate, ci pentru că Consiliul nu-l aplică niciodată. Acest lucru e foarte trist pentru că în acest caz, în special pentru comisia dumneavoastră, nu putem ști dinainte ce eveniment poate apărea, ce dezastre, ce crize, ce țări emergente. Bineînțeles, pe o perioadă de 10 ani înainte nu putem ști ce se va întâmpla. Iată de ce cerem comisiei și Consiliului să țină cont de acest lucru și să poat, să putem utiliza mecanismele de flexibilitate existentă. Le cerem de asemenea să existe nu numai un buget mai mare, ci o marjă de manevră mai mare. Deci acel, acel buget care nu este utilizat la un moment dat să fie utilizat în altă parte dacă este nevoie. Aceasta la nivel general. Acum, în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, noi spunem Comisiei că anul 2015 este foarte aproape și că obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu vor fi atinse în cazul în care nu uh, punem mai mulți bani pe masă pentru a le putea atinge. Noi spunem în continuare că dorim să atingem acel obiectiv de 0,7% pentru ajutorul oficial pentru dezvoltare, deci e nevoie de o mai mare finanțare pentru îndeplinirea angajamentelor, angajamente pe care nu și le-a luat doar Parlamentul, și Parlamentul e adevărat, dar și Comisia și Consiliul, deci cele 27 de state membre împreună. De asemenea, angajamentele financiare care au fost luate prin acordurile de la Copenhaga și de la Cancun. Cerem de asemenea ca în buget să fie inclus și Fondul European de Dezvoltare. Din câte știu, este o cerere din totdeauna a Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră. Referitor la țările emergente, cerem Comisiei să introducă scheme alternative pentru dezvoltarea cooperării cu aceste țări pentru a putea adapta politicile în funcție de fiecare caz în parte. Și cerem Comisiei să analizeze posibilitatea de a avea un nou mecanism pentru acele activități care n-au legătură directă cu ajutorul oficial pentru dezvoltare, dar care să poată fi utilizate în funcție de interesele comune pe care le avem în aceste țări. De exemplu, dacă ne referim la ajutorul umanitar, aici susținem și subliniem importanța ajutorului umanitar și cerem încă o dată să existe o finanțare suficientă pentru aceasta. Deci, în concluzie, în acest raport uh, afirmăm cât de importante sunt politicile noastre, politicile susținute de Parlamentul European și cerem de asemenea ca banii, banii alocați uh, pentru aceste politici să fie suficienți, pentru că la ora actuală acest criteriu nu se îndeplinește. Și în încheiere, pentru a mă referi la instrumentele financiare și de inovare financiară, aici a trebuit, a trebuit să utilizăm formule foarte concrete, poate mai mult decât mi-ar fi plăcut. Știu că în avizul DV se vorbea despre lucruri care nu erau de competența noastră și noi am făcut o propunere care are de-a face cu resursele proprii și de asemenea cu uh, taxa asupra tranzacțiilor financiare. Nu spunem în mod direct că acești bani ar trebui să fie folosiți, de exemplu, pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului sau pentru ajutorul pentru dezvoltare, pentru că în felul acesta Uniunea Europeană ar avea deci mai multe venituri și o parte din aceste venituri ar putea fi uh, utilizate pentru politica de dezvoltare. Bineînțeles și pentru alte politici, dar oricum am avea bani în plus care ar putea fi utilizați pentru politica de dezvoltare. Pentru că, până la urmă, obiectivul raportului era acela de a avea mai mulți bani pentru politicile generale și, bineînțeles, și pentru politica de dezvoltare care este de competența dumneavoastră. Nu vreau să intru în mai multe detalii, nu știu dacă cineva dorește să pună o întrebare și dacă raportorul va veni între timp, pentru că eu sunt doar raportor din umbră. Vă mulțumesc. Je passe la parole à monsieur Görens. Da, cuvântul domnului Görens. Merci. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fac o observație cu privire la vreau să vă spun că nu pot să îl înlocuiesc pe domnul Chris Berman. O să... Vreau să vă spun că acest raport uh, este, este unul bun uh, și modul în care a fost tratat uh, DV, pot să vă spun că se putea și mai rău. Fiindcă până la urmă Comisia Sure a preluat unele dintre propunerile noastre, altele nu, ceea ce este regretabil, bineînțeles, dar vă reamintesc că Dar uh, vă reamintesc că s-a mai întâmplat același lucru și în alte comisii, deci nu s-a luat această măsură numai împotriva noastră. Iar eu vă spun asta în calitate de membru, suplea, membru supleant la sură. Textul re, reia unele idei pe care le-am înaintat noi în ceea ce angajamentele de pildă, obiectele, obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru dezvoltare, eficientizarea ajutorului, care se referă la declarația de la Paris, și un aspect important pentru noi și pe care l-am discutat, cred că noi primii în Parlamentul European, este principiul uh, adiționalității fondurilor alocate pentru atenuarea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Noi am fost primii care au spus că uh, toate sumele trebuie vărsate într-un fond uh, care să fie folosit pentru gestionarea impactului schimbărilor uh, climatice, trebuie să fie vorba de fonduri suplimentare. Noi am început să dezbatem uh, problema economiilor emergente, a țărilor emergente. Iar această idee a fost preluată în text, precum și posibilitatea de transferuri de la o rubrică la alta în ceea ce privește fondurile necheltuite. Nu știu uh, ce părere aveți dumneavoastră, dar uh, eu uh, constat că nu putem spune că nu ni s-a dat ascultare și că punctele noastre de vedere nu au fost luate în seamă. Un point qui euh, cadre aussi avec une discussion que nous euh, venons d'avoir que nous venions d'avoir au début de notre réunion euh, concerne l'aide humanitaire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 cei care sunt uh, răspunzători să ne asculte. Dacă noi nu insistăm asupra includerii în buget, nu o să facă Consiliul cu siguranță. Noi ne-am făcut rolul cum trebuie în ceea ce privește sublinierea acestor puncte diverse. Vreau să mulțumesc uh, reprezentantei uh, de la SURE. Suntem pe aceeași lungime de undă, cred eu, dar asta la nivel general. O să vă spun tot același lucru la sfârșit. Trebuie să ne bucurăm că cooperarea pentru dezvoltare se bucură de sprijin în alte comisii, cum ar fi Comisia pentru Buget, Bugete și Comisia SURE. Lucrurile nu sunt de la sine înțelese, dar ne bucurăm că Uh, suntem pe aceeași lungime de undă în acest domeniu foarte important al politicii de dezvoltare comună. Mai avem 8 minute, dau cuvântul doamnei Keller, după aceea dau cuvântul comisiei și ne încheiem lucrările. Mulțumesc foarte mult! Eu uh, am o abordare mai critică. Poate fiindcă sunt prea ambițioasă sau mai ambițioasă. Dar um, îmi pare rău că niciunul dintre amendamentele noastre nu a fost uh, preluat. Mai avem un capitol privind uh, chestiuni legate de dezvoltare în raportul SURE. Da, se spun aceleași lucruri ca noi, 0,7% și așa mai departe, dar la nivel general nu e nevoie de avizul unei comisii specializate dacă dacă, dacă nu, faci, nu adaugi elemente noi, ci le păstrezi pe cele care erau înainte, mare păcat, după părerea mea. Uh, și um, același lucru cred că este valabil și pentru alte comisii care nu și-au regăsit ideile în raport. Și aceste avizii ne deranjează, fiindcă pentru DEVE avizele sunt instrumentul cel mai important pe care avem pentru a avea, pentru a introduce uh, politice de dezvoltare în uh, alte rapoarte rapoarte de la INTA, de la pescuit, noi încercăm să introducem aspecte legate de dezvoltare în aceste rapoarte și tot, tot timpul se întâmplă să fim inform, să suntem ignorați. Noi înaintăm amendamente și pierdem. Iar uh, avizul ce înseamnă că uh, ponderea sa este mai mare, fiindcă comisia întreagă sprijin, dar până la urmă și, aceast, și aceste acțiuni sunt în van, fiindcă uh, în ceea ce privește comportamentul la vot al comisiilor responsabile pe fond. Iar astfel, noi nu putem da dovadă de coerență politică în interesul dezvoltării și se limitează acest instrument al avizelor. Nu știu ce o să facem pe viitor. Asta e o discuție mai generală. Dar dacă nu ne putem folosi de acest instrument cum trebuie, atunci ce instrument mai avem la dispoziție? Poate ar trebui să intrăm în grevă, să nu mai facem avize, să... Ă, asta doar ca să arătăm că sunt un instrument important, că ne interesează. Nu știu dacă e o cale bună de urmat, dar o idee pe care eh, n-a spus-o nimeni până acum, sunt eu prima. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, eh, cred că, da, bun, eh, asta e, asta avem, cu asta ne prezentăm, dar aș dori să existe propuneri amănunțite din partea comisiei și să le analizăm îndeaproape, nu numai în ceea ce privește rubrica 4, unde se vorbește clar despre dezvoltare, ci ar trebui să analizăm și celelalte părți, care adesea sunt interconectate cu dezvoltarea, cum ar fi bugetul pentru agricultură. Și așa mai departe. Deci să privim peste gard și către alte comisii pentru a exista o coerență a politicilor pentru dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul comisiei, trebuie să vă spun că uh, o să-mi dau și mie cuvântul. Într-adevăr, uh, rezultatul final este bun, dar nu s-a ținut cont de, de avizul nostru și aici sunt de acord cu doamna Keller. E foarte trist că s-a întâmplat așa, fiindcă se, ni se pare că nu servește la nimic. Eu sunt de acord, dar trebuie să ne gândim cum putem face pentru ca pentru ca activitatea noastră, să se țină cont de activitatea noastră. Nu e normal că doar pentru că lucrurile așa uh, uh, au stat până acum, uh, noi să fim mielușei supuși și să încuvințăm tot timpul. Dau acum cuvântul domnului Atlan din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia este perfect de acord cu recomandările acestui raport, care este foarte bun nu este tot timpul inovator, dar descrie cu mult bun simț și cu multă claritate principiile care trebuie să călăuzească revizuirea instrumentului de cooperare, proces pe care îl lansează acum Comisia, iar pe, și pe baza acestor comisii se desfășoară revizuirea instrumentelor actuale și se lansează instrumente viitoare. O să mă refer la unele principii care au fost deja ridicate de uh, unii deputați. În primul rând, este important să se mențină unicitatea rubricii 4 pentru ca Comisia, Uniunea Europeană, să fie în măsură să răspundă provocărilor uh, cu care se confruntă pe baza, sprijinindu-se pe tratatul de la Lisabona. Cel de-al doilea principiu este adiționalitatea resurselor. Aici suntem întru totul de acord cu dumneavoastră. E nevoie să existe o corespondență foarte clară între uh, prioritățile noi și resursele aferente. Pentru a nu primejdui programările existente, uh, la nivel plurianual, multianual și la nivelul priorităților existente. Combaterea sărăciei, într-adevăr, reprezintă punctul principal, temelia majorității instrumentelor actuale și care trebuie reafirmat. Este vorba de procentul, obiectivul de 0,7%. Aici suntem de acord cu solicitarea făcută statelor membre de a menține acest obiectiv. Uh, chiar dacă, bineînțeles, să suntem realiști în ceea ce privește 2015 uh, și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Eficiența ajutorului, declarația de la Paris, ACRA și uh, bilanțul care va fi făcut la Busan la sfârșitul anului, toate acestea sunt foarte realiste, fiindcă nu ne-am atins toate obiectivele, dar de la acest punct de dar acest punct de plecare, de acest punct de plecare se va ține cont în ceea ce privește definirea instrumentelor actuale mai ales în ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare. În ceea ce privește eficiența ajutorului, vreau să vorbim despre programarea comună cu statele membrele. Aceasta va face obiectul unor propuneri concrete din partea Comisiei. Suntem cu totul de acord uh, în ceea ce privește răspunderea Uniunii Europene, în ceea ce privește zona de vecinătate și mai ales în ceea ce privește prioritatea ă, strategic, strategică a bunei guvernanțe, drepturilor omului și ajutorul pentru guvernanță democratică. Iată de ce IDHR trebuie să fie consolidat, chiar trebuie să fie subliniat și consolidat. În ceea ce privește plus valoarea europeană, suntem de acord cu faptul că aceasta a fost arătată în cadrul zonei de vecinătate și pentru uh, și în țările uh, care au aderat la Uniunea Europeană, iar evaluarea impactului acțiunii europene nu trebuie să fie doar cantitativă, ci în egală măsură politică. Acest lucru este foarte important, dat fiind că în ceea ce este pacea, stabilitatea, libertatea mișcării capitalurilor și persoanelor, nu putem să facem o evaluare doar uh, cantitativă, ci să fie și calitativă a politicilor. Conchid spunând că Comisia sprijină întru totul poziția acestui raport în ceea ce privește nevoia de sporire a flexibilității bugetare. Antevorbitorii au subliniat acest lucru. E vorba de flexibilitate între rubrici pentru ca uh, Serviciul de Acțiune Externă să nu fie singurul care Um, care suportă povara crizelor uh, și uh, fenomenelor neprevăzute. Migrația este un exemplu foarte bun și flexibilitate la rubrica 4, dar cu unele limite pentru a nu submina principiul previzibilității și a uh, coerenței uh, programării multianuale, mai ales în ceea ce privește zona de vecinătate și uh, extinderea. E nevoie de flexibilitate și la nivelul instrumentelor înșeși. Mă refer aici la IPA, pentru care aveam uh, un pachet financiar anume pentru a recompensa progresul făcut de unele țări. Acest lucru se poate întâmpla și invers, adică o, o alunecare a pachetelor financiare, a resurselor afectate uh, de la o țară care nu a înregistrat rezultatele suficiente. Dacă mai am timp, uh, am 30 <laughs> de secunde la dispoziție. În ceea ce este instrumentul de parteneriat pentru sporirea ajutorului către țările emergente, bineînțeles, se ține cont de acesta uh, Uh, în definirea noului instrument care va avea o sferă de acoperire mai amplă decât uh, uh instrumentul ISI actual. Deci, iată un aspect care uh, face parte din revizuirea instrumentelor actuale. Mulțumesc! Domnul Gărenț, într-adevăr am apreciat această încercare de conciliere. Eu n-aș vrea să fiu atât de negativ ca doamna Keller, pentru că esențialul din ceea ce ceream cred că a fost uh, preluat la Comisia Sure. Eu unul aș crede mai degrabă în uh, puterea de influență indirectă a comisiei noastre. Am fost auziți în prealabil înainte de redactarea raportului și cred că principalele cereri pe care le-am făcut în ultimii ani, cred că se regăsesc în acest raport n-aș merge până într-acolo încât să organizăm o grevă asupra acestui punct. Nu, să există alte puncte uh, pentru care cred că aș fi de acord pentru astfel de grevă și oricum cred că suntem în grevă, că mai suntem numai câțiva în sală și ceilalți cred că uh, au ținut cont de revendicările doamnei Keller și au plecat și eu unul cred că nu sunt prea mândru de această situație. Noi suntem purtătorii de cuvânt, spune președinta, dar cred că nu e serios din partea noastră, pentru că cerem tuturor să avem noi mijloace de control și cred că trebuie să ne asumăm și responsabilitățile. Pot să spun că sunt de dreptul furios. Dacă v-aș spune tot ce îmi trece prin cap în legătură cu această situație, cred că nu sunt termenii cei mai potriviți pentru a termina această ședință. Dacă doriți să încheiați această dezbatere, domnul raportor, mulțumesc, domnul președinte. Așa cum spunea și domnul Gărenț, este adevărat, cred că în acest raport am preluat principalele strategii, principalele priorități și cereri manifestate apărute aici la comisia dumneavoastră. E adevărat că recomandările din aviz n-au fost uh, preluate și dacă ne punem întrebarea la ce bun avizele, eu cred că sunt utile pentru că se poate vedea în raport felul în care avizele celorlalte comisii sunt reflectate acolo. Doamna Keller a făcut un comentariu spunând că nu s-a ținut cont de amendamente s-a ținut cont de ele, dar cred că am primit 1040 de amendamente, am încercat să le analizăm pe toate, să le punem cap la cap, să ținem cont de amendamentele care mergeau în același sens, în amendamentele de compromis și restul au fost votate. E adevărat că unele amendamente prezentate de unii deputați sau de anumite comisii n-au fost susținute cu majoritate și în grupul nostru ni s-a întâmplat și chiar și eu am avut amendamente personale care n-au fost uh, votate până la urmă. Aceasta este realitatea. Câteodată câștigăm, câteodată pierdem. Și eu aveam ambiții foarte mari în legătură cu acest raport, însă spuneam încă de la început, aveam nevoie de consensul tuturor grupurilor politice, am, sus, am fost susținuți de Partidul Popular, de Socialiști, de Verzi și de Liberali, deci cred că putem fi mulțumiți de rezultat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Se încheie ședința aici și vom relua activitatea mâine dimineața la ora 10 cu întâlnirea coordonatorilor la orele 9. Mulțumesc și seara plăcută!